Right, uh, good afternoon everybody. I'm sorry I'm a little bit late. Mulțumesc, uh, bună ziua și îmi pare rău că avem întârziere, dar uh, a trebuit să uh, a trebuit să încerc să ajut mai multe persoane să intre în Parlament, așa că acum trecem la ordinea de zi. Adoptarea ordinii de zi nu este nicio obiecție, aș vrea să fac o modificare la, președ... la în la rubrica comunicare ale președintei, dar o să trecem mai departe și anume la punctul 3 și voi face comunicările mai târziu. Trecem la punctul 3, schimb de opinii cu Johnny Ackerholm, președintele Comitetului Consultativ European pentru Guvernanță Statistică și care a fost raportor în mandatul trecut. Cât timp cred că vi s-a acordat? 10, 10 minute sau cât timp aveți la dispoziție? Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunteți foarte generoasă. Acesta este uh, al treilea și ultimul raport uh, SGAP 1, pentru că mandatul va expira luna viitoare și un nou un nou comitet a fost creat. O să vorbim despre experiența pe care am acumulat-o și nu vom vorbi prea mult despre detaliile raportului ca atare, care s-a discutat deja de mai multe luni. Vreau să spun mai întâi câteva chestiuni de ordin general, și anume că am constatat că progresul uh, s-a Uh, că s-a făcut ceva progres uh, de anul trecut, dar că progresul, din păcate, mm, face, nu avansează cum trebuie. Vom continua uh, să ne concentrăm pe independența profesională, pe disponibilitatea resurselor pentru statistică și pe calitate. Și dacă ne gândim la aceste trei puncte, sunt trei piloni foarte importanți pentru încrederea în sistemul statistic dar, de asemenea, trebuie să spunem că independența profesională și resursele, de fapt, nu sunt uh, neapărat în mâinile statisticienilor, ceea ce înseamnă că, de fapt, autoritățile politice ce au un cuvânt important de spus uh, pe aceste două capitole. Ceea ce am uh, făcut până acum și de ce ne-am concentrat pe aceste criterii este că, având resurse limitate, am încercat să intrăm în profunzimea unor subiecte pe care le-am considerat de mare importanță. Un prim raport se baza pe informații pe care le-am primit din partea Eurostat, pentru că, din păcate, nu am avut alte surse. În al doilea rând, în al doilea raport, ne-am bazat pe informațiile acestea și pe un uh, chestionar pe care l-am adresat Institutelor Naționale de Statistic și, Statistică și altor actori importanți și care a fost uh, o bază de pornire mai largă pentru a încerca o evaluare. De asemenea, vom face același lucru și pentru cel de-al treilea raport, dar am avut un dialog cu opt țări, uh, autoritățile din opt țări și cu instituțiile de ESGAB din uh, Marea Britanie și din Franța și toate aceste informații au fost extrem de utile. Lucrul cel mai perturbator a fost faptul că am învățat că principiile și practica nu sunt întotdeauna una și, unul și același lucru. Ceea ce se întâmplă în practică nu este, din păcate, întotdeauna același lucru cu principiile pe care le putem uh, răspândi. Câteva mesaje importante din acest ultim raport. Salutăm inițiativele de îmbunătățire a structurilor de guvernanță. E vorba de revizuirea codului de conduită, de practică și salutăm de asemenea elementele din acest uh, document pentru calitatea managementului mai bună. Salutăm și eforturile și planurile care s-au întocmit pentru a introduce toate aceste aspecte în legislație care vor da Comisiei mai multă putere de uh, implementare a principiilor acestora. 60% din măsurile pe care le-am identificat în uh, perioada aceasta au fost uh, implementate deja. Este evident că transparența a fost îmbunătățită și unele țări au continuat să modernizeze uh, legea lor statistică. Există și anumite îmbunătățiri în ceea ce privește stabilirea de priorități, un lucru care este extrem de necesar atunci când resursele sunt limitate, iar în ceea ce privește calitatea, am înregistrat de asemenea o îmbunătățire pentru ca să spunem ceva și pozitiv despre Grecia. Am avut un memorandum de cooperare între Elstat și celelalte institute de statistică, pe care le-am considerat-o foarte importantă. Am notat de asemenea că în Suedia există un sistem de coaching de calitate care poate fi de asemenea pus în practică poate în alte țări europene. Am constatat și că există o cooperare mai bună și între alte țări și Republica Cehă. Însă, după trei ani de implementare, 40% din uh, măsuri nu sunt încă implementate. 275 de măsuri, mai precis, nu au fost încă implementate. Desigur, chiar dacă ele nu sunt la fel de importante fiecare în aceste măsuri, este un lucru care este regretabil și am vrea să încercăm să atragem mai mult input politic în ceea ce privește aceste măsuri pentru ca ele să fie implementate cât mai repede. În ceea ce privește independența profesională, am constatat că în anumite țări, incluzând Danemarca, unde practica este într-adevăr în linie cu codul de conduită, legislația nu ține pasul cu acesta și deci trebuie îmbunătățită legislația pentru că regretăm că în momentan nu este așa. Mai există anumite țări în care implementarea nu este defectuoasă, de exemplu Germania, Letonia, Grecia, unde s-au constatat dificultăți de implementare, astfel încât uh, s-a trimis o scrisoare către Grecia, însă aceasta se pare că s-a pierdut pe drum pentru că n-am primit niciun răspuns până acum. Regretăm de asemenea că numirile în institutele naționale de statistică nu sunt întotdeauna transparente în toate statele membre. Știm că există o implicare a parlamentelor naționale în anumite proceduri în uh, Grecia și în Italia, un lucru de care nu vrem să ne plângem, nici nu vrem să acuzăm acest fapt, dar considerăm că este important ca în acest proces experiența profesională să fie cea care să aibă cea mai mare prioritate. În ceea ce privește resursele, avem destul de multe probleme din motive cât se poate de evidente. Nu credem că este prea promițător să încercăm să cerem mai multe resurse din partea statisticii. Noi am încercat să facem uh, câteva sugestii pentru a face o utilizare, pentru a utiliza mai eficient resursele, de exemplu o colaborare mai intensă cu uh, institutele naționale, o mai bună folosire a celei mai bune practici și o încercare de a nu face paralelisme în acțiuni. Trebuie să stabilim și o listă de priorități, pentru că nu totul poate fi rezolvat cu măsurile, cu resursele limitate pe care le avem. Important ni s-a părut de asemenea să analizăm investițiile, pentru că din punct de vedere politic este foarte ușor să elimini investiții mai degrabă decât să elimini uh, cheltuieli în curs. Acesta este un lucru pe care trebuie să-l mai analizăm. Am încercat să clarificăm investițiile în trei grupuri și am uh, spus că nu trebuie să eliminăm investiții care ar putea uh, să ducă neapărat la economii, ci uh, să ne uităm mai degrabă la îmbunătățirea de calitate. Și atunci când e vorba de noi domenii, am putea să avem mai multă grijă. Am sugerat și să introducem eventual un sistem de bugetare multianual în această etapă pentru a ne asigura ca investițiile să nu fie periclitate. În ceea ce privește Eurostatul, recomandăm modernizarea deciziei Comisiei din 1997, care definea rolul Eurostat și am spus că încurajăm de asemenea inițiativa care a fost deja lansată de îmbunătățire a calității statisticii și a structurilor de guvernanță Așteptăm, de asemenea, să se facă o modificare în organizarea internă a Eurostatului, care ar crește de la 15 la 45 membri uh, funcționari din acest oficiu și ar extinde, de asemenea, și puterile acestui acestei instituții în ceea ce privește procedurile de deficit bugetar. Doamnă președinte, vreau să vă spun doar câteva cuvinte despre ceea ce am învățat în uh, primii trei ani de activitate în uh, cadrul ESCAP 1. Pot să vă spun că cel mai important lucru este că am constatat că există o prăpastie între așteptările față de ESGAB și ceea ce puteam cu adevărat concret să facem. Și ceea ce am decis să facem a fost să adaptăm outputul la resursele pe care le aveam la dispoziție și să ne concentrăm pe acele aspecte care ni s-au părut cele mai utile. Trebuie spus, de asemenea, că mie mi se pare că ar fi foarte util să clarificăm care sunt așteptările în momentul de față față de ESCAP. Pentru că am senzația că dacă vrem să spunem că Uniunea Europeană are un cod, are ESGAB-ul atunci SGAB-ul trebuie să se asigure că acest cod se implementează corect, deși lucrurile sunt destul de delicate și SGAB-ul nu este neapărat în măsură să poată garanta acest lucru. Dacă vrem spune însă că vrem să avem un sistem care să prevină un management defectuos, nu spunem cu adevărat adevărul. SGAB-ul are, după cum știți, șapte membri voluntari neplătiți și un secretariat uh, full-time, care acționează full-time. Aceasta este, se datorează faptului că resursele sunt foarte limitate și deci trebuie să ne gândim la activitatea pe care o putem depune cu aceste resurse. De asemenea, ar trebui să lucrăm mai bine pentru uh, instaurarea și crearea unei uh, baze de informații. Am informat, am învățat în acest proces că pentru a putea avea rezultate, trebuie să putem mai întâi identifica problemele. Adică să punem degetul pe rană acolo unde vedem că este o rană. În primele două rapoarte am stabilit să nu numim nicio țară am uh, făcut câteva referințe doar la statistica generală, pentru că am constatat că nu aveam, de fapt, baza informațională necesară pentru a face acest lucru. Însă, de data aceasta, vom numi țări atunci când e vorba de fapte, date concrete și vom avea probabil și reacții uh, după ce vom face acest lucru. Sigur că, în mod ideal, ar trebui să putem să și numim țări acolo unde constatăm că există o problemă sau ceva care nu ține numai de fapte, de date, ci și de o chestiune legată de informații, de opinii, dar pentru aceasta, bineînțeles, că am avea nevoie de o bază de date mult mai solidă, iar SGAB-ul nu dispune de așa ceva în momentul de față. și de asemenea trebuie să ne asigurăm că nu se fac erori în acest proces. După cum am spus și înainte, un alt lucru care mi se pare foarte important și pe care l-am putut constata este că teoria și practica pot diferi și că este nevoie de foarte multe informații pentru a putea face o evaluare corectă a ceea ce se întâmplă de fapt. Deci, pe scurt, este nevoie să analizăm în profunzime produsele statistice și, um, de asemenea, structurile instituționale pentru a putea oferi o bază informațională foarte solidă și pentru a putea oferi o judecată corectă. Deci, aceasta este momentan situația, ceea ce putem noi să oferim. Mulțumesc, spune doamna președinte. Sophie, ai dorit să intervii, dacă nu mă înșel. Altcineva mai dorește să intervină aici? Domnul Huntis? Altcineva? Edward? Și Teodor. Bun, vă notez uh, în această ordine. Deci, Sofie, ești prima. Yes, thank you, Madam Chair. Maybe... Mulțumesc, doamnă președinte. Poate domnul raportor dorește să ia cuvântul primul? Nu? Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Am impresia generală că, în continuare, vă mai așteaptă o serie de provocări, mai sunt multe de făcut. Și am două întrebări scurte, de fapt sunt trei. Una dintre ele are mult de a face cu faptul că întregul sistem în continuare trebuie să se maturizeze, să se dezvolte. Sunteți optimist? Considerați că acest lucru se va întâmpla cât de curând? Iar a doua întrebare se referă la Eurostat. Sunteți de părere că cu modificările pe care le-ați indicat, Eurostatul va ajunge la niște noi standarde de independență sau se va, își va modifica statutul uh, legal, instituțional iar ultima întrebare, atunci când vine vorba despre finanțe publice, ce părere aveți? Cum uh, apreciați cooperarea cu curțile uh, de conturi naționale și internaționale? Thank you very much. I think I... Mulțumesc foarte mult. Uh, ar fi bine să răspund acum, pentru că îmi amintesc bine ceea ce m-ați întrebat. Sunt optimist dacă ar exista un input politic mai mare, aș fi și mai optimist, pentru că este nevoie de un impuls politic astfel încât să ca, astfel încât întregul proces să recâștige viteza pe care a avut-o la început, în anii 2005-2006, poate chiar și în 2007. Dar uh, am simțit că în ultimii ani această viteză a scăzut oarecum. Interesul uh, nu mai este în prim plan și nici atenția nu mai este aceeași care a fost acordată la început. Înțeleg de ce se întâmplă acest lucru, însă ar trebui să ne amintim că statisticile uh, ne-au cauzat multe probleme în trecut și este o problemă importantă pe care ar trebui să o rezolvăm ca să nu genereze probleme noi. Sunt bucuros să observ modificările care au avut loc și mai ales pe cele în legătură cu Eurostat, și cred că este util să observăm cum funcționează lucrurile înainte să ne gândim la alte modificări, pentru că, din punct de vedere legal, există beneficii. Puterea legală pe care o va deține acum, deși de asemenea și puterea de auditare. Toate acestea sunt elemente importante care se vor regăsi și în legislație și eu cred că este important să existe această posibilitate astfel încât să se implementeze toate aceste elemente. Pe de altă parte, cooperarea cu auditorii, cu curțile de conturi, uh, Uh, este importantă. Cred că ar trebui să să privim lucrurile cu precauție, pentru că dacă există posibilitatea de a raționaliza, este foarte bine. Însă trebuie să ne gândim că informațiile sunt folosite pentru scopuri diferite și nu ar trebui să generăm anumite situații în care informațiile statistice sunt folosite pentru uh, anumite situații legale sau situații uh, în materie de curte de conturi, pentru că astfel ar putea apărea alte probleme pe termen lung. Deci, în funcție de posibilitate, sigur este bine să se evite suprapunerile, însă trebuie să tratăm totul cu multă precauție. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acesta este un schimb de opinii, de aceea procedăm astfel, uh, cu întrebări gen catch the eye. Domnul Hundis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Άκερ. Mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc în primul rând domnului Ackerholm pentru că prezentarea sa succintă a fost cu adevărat interesantă. Aveți uh, experiență foarte mare în domeniul statisticii europene și de aceea doresc să vă adresez următoarea întrebare. Eu provin din Grecia și Dumneavoastră, de mai multe ori, în cadrul prezentării dumneavoastră, ați făcut trimitere la faptul că autoritățile elene nu au făcut ceea ce ar fi trebuit, uh, de fapt, să facă. Puteți să ne dați niște amănunte mai concrete referitor la acest lucru, pentru că mie mi-ar fi utile. În al doilea rând, în Grecia uh, există o problemă politică. Știți foarte bine despre ce este vorba. Sunteți de părere că deficitul din 2009 a crescut pentru că pornind de la acesta s-a, a existat și o comisie și poate că ar trebui să ne gândim dacă nu există și o responsabilitate politică sau măcar o alocare de responsabilitate politică. Și ultimul punct la care aș dori să mă refer. Această creștere foarte mare a datoriilor. Sigur că aceasta sau elemente referitoare la aceasta ar fi trebuit să se regăsească undeva. Știți cumva dacă în înregistrările statistice există trimiteri către așa ceva? Dumneavoastră, la modul general, verificați dacă deficitele întreprinderilor de stat sunt calculate în bugetele naționale sau nu. Aș dori să aflu informații referitoare la aceste elemente din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Sunt câteva detalii uh, și probabil nu voi putea să vă răspund la toate întrebările în amănunt. Când uh, a spus că am criticat Grecia, trebuie să spun că am spus și lucruri pozitive, și anume uh, cooperarea mai bună între Elstat și uh, autoritățile noastre. Însă un aspect dificil și un element dificil, motiv pentru care am scris și o scrisoare către autorități, a fost faptul că a existat o presiune politică foarte mare asupra Institutului Național de Statistică, iar uh, președintele acestui Institut Național de Statistică a fost supus acestei presiuni. Și din punctul nostru de vedere și pornind de la informațiile pe care le-am găsit, um, nouă ni s-a părut că acest tip de presiune politică a fost neîntemeiată. Iar încercarea de a oferi informații independente și calificate din punct de vedere profesional este un element foarte important. Acesta a fost un element uh, care a deranjat întregul proces din punctul nostru de vedere. Nu pot să vă spun uh, nimic concret referitor la 2009, ca să fiu sincer. Nu pot să mă refer la cifrele cu privire la deficit. Însă, cooperarea pe care am avut-o, o cooperare foarte profundă între Eurostat și autoritățile naționale, aceasta a dus la crearea unei imagini care ne face să apreciem uh, informațiile pe care le avem ca bune și fiabile. Sigur că lucrurile pot fi manipulate într-un fel sau altul și a existat și o încercare de a se crea o imagine cât mai credibilă. În ceea ce privește datoria și inflaționarea acesteia, de multe ori uh, când vrem să ne facem o imagine, ne referim și la produsul intern brut. Și dacă este vorba despre o economie care este în recesiune rapidă și dacă deficitul bugetar crește tot mai mult, într-un ritm accelerat, atunci, dacă ne bazăm numai pe indicatori pur economici, din păcate, se ajunge la aceste rezultate pe care le-am observat și în Grecia. Nu am niciun motiv să cred că acesta este rezultatul unor informații greșite provenind din statistici. Și cred că totul se bazează pe această dinamică și pe indicatorii, factorii economici pe care am avut la dispoziție. Edward. Mulțumesc, domnule Ackerholm, pentru prezentarea foarte clară pe care ne-ați oferit-o. Sunt de acord, nu putem să spunem că statistica a fost sursa crizei, însă cu siguranță a dus la o prelungire a crizei și a contribuit uh, într-o mare măsură la efectul de Big Bang, cum s-a întâmplat cu frații Lehman um, sau în situația Greciei. Când vorbim despre un comitet uh, consultativ pentru guvernanță statistică cu șapte membri neplătiți care lucrează pe bază de voluntariat și un secretariat full-time și ne raportăm la costurile crizei care au costat atâtea miliarde și vorbim aici despre șapte persoane neplătite. Sigur că nu se poate face niciun fel de comparație și nu putem să vorbim serios în acești termeni. Uh, pentru că, de fapt, am avea nevoie de mult mai mult, de mult mai multe resurse, mai ales dacă avem un cod de bune practici pe care dorim să îl implementăm cu adevărat. În ceea ce privește independența Eurostat, sigur, poate ar trebui să așteptăm un pic mai mult, însă Banca Centrală Europeană Sigur, cere independența băncilor centrale europene din toate țările membre, însă nu poate să fie ea însăși independentă. Cred că ar trebui să privim mai clar uh, acest termen de independență, să vedem dacă ne referim la el la nivel european sau național. Și în ceea ce privește derogările oferite țărilor mai mici care nu beneficiază de suficiente de resurse, sigur, acestea sunt uh, motivate, sunt scuzate pentru că nu furnizarea anumite informații, însă fiecare țară a Uniunii Europene are dreptul de a fi reprezentată în anumite studii sau pe anumite piețe ale muncii. Și Iată, problemele nu se rezolvă astfel, iar aceste țări au nevoie de resurse și expertiză pentru a se ridica la un anumit standard și pentru a furniza ceea ce li se cere în funcție de capacitățile de care beneficiază. Nu am foarte multe de adăugat la acest lucru. Sunt de acord cu ceea ce ați spus în intervenția dumneavoastră. Teodor. Um, mulțumesc, mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la dezbaterea noastră. Întrebarea mea se referă la regiuni. Încercăm, uh, prin amendamentele noastre, subliniem de fiecare dată cu claritate că ne așteptăm la mai multe informații statistice referitoare la regiuni. Credeți că ar fi o problemă pentru sistemul statistic să se procedeze astfel? Doamnă Președintă, nu știu dacă acest lucru ar reprezenta o problemă pentru sistemul statistic, însă cred că ar fi o problemă uh, în contextul uh, disponibilității de resurse. Nu numai regiunile, dacă este să ne uităm la domeniul uh, mediului, la investițiile care se fac și la multe alte sectoare adiacente, există foarte multe cereri din partea uh, domeniului de statistică și de aceea noi credem că este foarte important în acest context să stabilim clar prioritățile, pornind de la o bază clară și să beneficiem de resursele pe care le avem în mod eficient. Din punct de vedere politic și economic, trebuie să procedăm astfel pentru a fi în armonie cu principiile europene. Dar acest lucru trebuie luat în considerare. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul sau să adreseze întrebări, spune doamna președinte. Mai dorește cineva să adreseze o a doua întrebare. Mai avem cam 5 minute care ne-au rămas la dispoziție. Mai uh, doriți dumneavoastră să adăugați ceva la ceea ce ați spus deja? Doamnă președinte, am învățat că atunci când ai un anumit plan, este bine să-l respecti, pentru că dacă nu-l respecti, ai putea spune ceva ce este ne la locul lui. Da, spune doamna președinte, sigur, sunteți precaut, însă mai avem timp, putem să mai uh, discutăm. Dacă mai doriți să adăugați ceva, vă rog să o faceți. Dacă nu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici și pentru prezentarea dumneavoastră. Avem... Uh, de a face cu multe rapoarte privind statistici. Multe sunt uh, făcute de către mine și de către Eduard, pentru că nimeni nu dorește să își asume această responsabilitate. Sunt uh, convinsă că vă veți apleca cu mare atenție asupra lor și și noi uh, vom lua în considerare problemele și limitările pe care ni le-ați prezentat și cu care v-ați confruntat în practică. Vă mulțumesc foarte mult! Right. Well, uh, with that, we. Uh... Mai avem încă 3-4 minute pe care le vom aloca următorului subiect. ESA 2020 este raportul făcut de mine. Sistemul uh, European de Conturi Naționale și Regionale din Uniunea Europeană, de care mă ocup eu, Raportul a fost depus la sfârșitul lui noiembrie, l-am prezentat la începutul lui decembrie și până pe 18 ianuarie puteți depune amendamente. De asemenea, am cerut uh, comentarii de la Eurostat și alte uh, organisme referitoare la proiectul de raport și amendamente care au fost uh, circulate și la raportorii din umbră. Aș dori să spun câteva cuvinte, să le mulțumesc celor ce au depus amendamente. Au fost acoperite o serie de probleme. Voi uh, sublinia. Îmi pare rău, dar nu vreau să mă suprapun cu alte conversații. Vă mulțumesc. privitor la derogări, care este o problemă. Cred că există un consens general că derogările trebuie să fie temporare pentru ca statele membre să aibă timp să-și adapteze sistemele statistice. Edward a sugerat ca Comisia să ofere experiența și resursele necesare pentru statele membre ce au nevoie, în special statele mici, pentru că nu vrea să existe lacune de date. A găsit uh, compromis în raport referitor la statistică și îl voi lăsa pe el să vorbească, să spună dacă putem adopta un compromis uh, asemănător în acest raport. Privind statisticile regionale, există câteva amendamente de la Tremoza. Exist, părerea Eurostat a fost că dacă există anumite limbi în anumite regiuni, să acestea să nu se aplice în țările care au guverne regionale autonome, cum ar fi cazul Cataloniei în Spania. Trebuie să ne gândim în continuare la această problemă și la cum o putem rezolva. Am uh, simpatie pentru această problemă, dar nu putem lua o măsură pentru toate cazurile și am putea să împovărăm anumite state cu o soluție unică. În amendamentul 20 și în amendamentul pe care l-am um, trimis mai târziu, amendamentul 36, legat de problema criteriului de 50%, de la care o entitate se poate declara publică sau privată, vă reamintesc că problema este dacă 50% din cost este acoperit, spre exemplu, din vânzări, atunci organismul este privat. Prin urmare, datoria ce rezultă nu intră în criteriul uh, deficitului de datorie se întâmplă în cazul instituțiilor precum spitalele, unde există numeroase pasive ce au dispărut din bilanțul de stat. Ca în Statele Unite, sugerez să folosim criteriul de 100%. Problema care mi s-a adus la cunoștință este că dacă aplicăm această soluție, atunci cifrele privind datoria și deficitul se vor înrăutăți. Și am putea să punem în practică un mecanism prin uh, care să putem rezolva problema atunci când intră în vigoare ESA 2020 sau din când în când să luăm în considerare cifrele, dar să nu le folosim. Sunt îngrijorată că există un mecanism prin care datoria poate fi ascunsă și este ultimul lucru pe care îl dorim în acest moment. Sunt uh, doritoare să păstrăm, să adoptăm criteriul de 100% și să facem progrese în această privință și sunt curioasă ce au de spus statele membre. Există problema privind termenul limit al transmisiei de date, amendamentul 63, prin care țările care nu sunt în uh, zona euro sunt uh, nu trebuie să respecte uh, data T85. Am sugerat ca BCE să amâne data reuniunii, dar soluția nu a fost acceptată. Știu că Eurostat ar prefera o soluție unică, dar ar trebui poate să discutăm această posibilitate. Cred că unele state care s-ar pregăti să se uh, să adere la zona euro și atunci ar trebui să grăbească procedurile cu 5 uh, zile și nu ar fi un efort foarte mare. Acestea sunt subiectele pe care le-am ales și care cred că sunt cele mai mari probleme sau problemele ce trebuie dezbătute în continuare înainte de a ajunge la un compromis privind amendamentele. Acum îi voi da cuvântul le voi da cuvântul raportorilor din umbră, în primul rând din partea PPE, Teodor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu avem uh, mari probleme cu amendamentele dar există un amendament privitor la cheltuielile militare pe care nu îl pot susține și cred că nici colegii mei nu vor să-l susțină, și anume cheltuielile militare să fie considerate operaționale. Cheltuielile militare trebuie să fie împărțite în două părți, investiții și cheltuieli operaționale. Altfel ar fi foarte ciudat ca sute de miliarde de euro să fie raportate ca cheltuieli operaționale. Nimănui nu-i plac cheltuielile militare, dar trebuie să o luăm ca orice altă activitate a unei țări. Altminteri, uh, sunt de acord cu propunerea dumneavoastră în ceea ce privește proporția de 100%. Vă mulțumesc. mulțumesc, Edward. Voi fi și eu succint. Câteva puncte au fost deja discutate în alt schimb de opinii. Încep cu uh, punctul referitor la proporția de 100%. Nu este o poziție ușoară. La început eram neutru, dar din punct de vedere tehnic, cred că 100% ar fi mai adecvat. În ceea ce privește studiile făcute de OCDE și Eurostat, în ceea ce privește motivele de mediu și sociale, cred că ele trebuie continuate în special când vorbim de locuri de muncă și de locuri de muncă ecologice. E important ca deciziile să fie luate rapid în, această, în acest domeniu. Privind conturile regionale, nu putem să nu fim de acord cu acest punct. Fiecare stat va trebui să aibă o metodologie diferită pentru că fiecare are o situație unică. În ceea ce privește derogările, mi-am exprimat părerea, derogările nu rezolvă problema în sensul scutirii unei țări pentru că nu are resursele necesare și nu rezolvă problema furnizării de date. În cele din urmă, privitor la actele delegate, voi verifica acest lucru. Amendamentul nostru se referea la faptul că odată ce decidem un indicator, cum ar fi regula datoriei sau deficitului, fiecare stat știe ce este acel indicator. Nu putem face un act delegat în care aceste informații statistice pot uh, schimba natura acelui indicator. Parlamentul a decis aceste standarde și ele nu trebuie delegate altei autorități. Acestea sunt uh, comentariile mele, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Filip Lambert. Mulțumesc, bună ziua, doamnă președinte. Am uh, remarce legate de două amendamente. Am fost uh, puțin supărat de modul în care Eurostat reacționează facem amendamente, iar Eurostat pur și simplu spune nu. Nu cred că acesta e un răspuns. Nu știu dacă avem un reprezentant Eurostat aici, dar există două amendamente asupra cărora insist. Primul se referă la serviciile de intermediere financiară măsurate indirect, parametrii în care se spune că până la sfârșitul lui 2012, adică anul acesta, Comisia trebuie prin acte delegate să adopte o metodologie pentru alocarea și calcularea acestui tip de servicii de intermediere în care se incorporează Răspunsul Eurostat este nu. Trebuie să așteptăm uh, această metodologie. Cred că e un răspuns cam scurt și trebuie să îi presăm să ne dea un răspuns mai complet. Putem aștepta studiile când știm de fapt că aceste studii nu aduc nimic nou în abordarea PIB-ului. Insistăm să păstrăm acest aspect. În al doilea rând, acest raport referitor la PIB, Comisia trebuie să aducă, să pună în aplicare concret ceea ce a votat Parlamentul. De iar răspunsul Eurostat este nu. Nu este un răspuns satisfăcător. Nu văd de ce ar trebui să renunțăm la aceste două puncte. Acestea sunt remarcele mele. Mulțumesc. Acum Vicky. Thank you. Um... Mulțumesc. Cred că, de fapt, uh, putem să ne întoarcem la principiile din uh, directiva cadru pe tema bugetare. În ceea ce privește regiunile autonome, am uh, avut această problemă la directiva de care discutăm și anume să vedem care sunt datoriile guvernelor locale și care sunt uh, autoritățile locale care doresc să reducă aceste datorii. Sunt de acord că pentru unele regiuni uh, care nu sunt de fapt considerate regiuni da, și nu pot să fie clasificate ca regiuni autonome, nu se aplică aceste reguli. Dar sigur că avem totuși regiuni autonome și există un uh, sistem de gestiune bugetară pentru care avem reguli și poate am putea să simplificăm lucrurile atunci când uh, discutăm de un referendum eventual de a lăsa deoparte anumite țări care nu doresc să participe. În ceea ce privește criteriile de 50% și, Filip, îți amintești că această discuție a fost foarte amplă în ceea ce privește problemele pasivelor de rezervă, cred că, într-adevăr, s-a discutat mult despre dacă sau nu acestea trebuie să fie făcute publice. Oricum, nici nu, se, nu am hotărât care este procentul în care să se întâmple acest lucru. Deci, trebuie să um, Vă amintiți că am spus că ele trebuie să fie făcute publice în momentul în care există un deficit, dar s-a discutat mult dacă 50% sau 100%. Am putea avea, bineînțeles, mai multe discuții tehnice pe această temă, dar poate raportorii din umbră ar putea să ne oferă o formulare. În ceea ce privește amendamentele mele, eu cred că am făcut o greșeală la amendamentul meu și anume că al meu se refera la statele non-membre în Uniunea Europeană, în euro, la 90 de zile și apoi 85 care trec la 82 pentru statele din zona euro. Aceasta pare foarte tehnic, știu, dar e vorba aici de fapte evidente în uh, toate sectoarele economiei și de date foarte concrete. Și ar putea fi foarte costisitor să facem așa. Dacă zonele din stat, uh, statele din zona euro doresc să se angajeze în acest sens, riscurile costurilor mai mari din cauza colectării uh, datelor ar putea să fie destul de mari, dar dacă ei doresc să ofere aceste informații pentru ca BCE-ul să poată să reacționeze mai repede, se poate. Însă riscul pe care mi s-a spus că îl comportă această problemă pentru alte țări este că este extrem de scump și că nu întotdeauna este foarte fiabilă această metodă. Putem eventual, deci prin intermediul unor amendamente orale, să mai uh, modificăm acest text. Și am discutat cu Filip despre PIB și dincolo de PIB știu că vrei să depășim acest cadru legat strict de PIB, însă Trebuie să vedem care sunt datele de care mai avem nevoie pentru a completa informațiile. Ai spus de asemenea că trebuie să se facă propuneri mai concrete în această problemă. Sigur că este o poziție foarte logică pe care ai uh, dorit să o reprezinți, dar trebuie să ne gândim foarte clar ce fel de date ar trebui să fie acestea și ce fel de date dorim să colectăm în general, care să fie utile. Oricum, mă bucur să putem uh, discuta la reuniunea raportorilor din umbră mai multe aspecte tehnice. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, în final, Thomas Handel e în sală? Nu pare să fie în sală. Bun, cam atât din partea raportorilor din umbră. Mai avem ceva timp și cineva de la Eurostat, care este aici, dorește eventual să ia cuvântul. Nu știu dacă doriți. Unii dintre dumneavoastră ar vrea poate să mai completeze după aceea cele spuse, dar... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru toate aceste comentarii foarte utile. Aș dori să mă refer la câteva dintre ele. Răspunsul nostru la proiectul de amendamente uh, a fost deja transmis mai departe, așa cum am spus și mai de mult. În ceea ce privește derogările, felul în care Eurostatul și Comisia văd aceste derogări este următorul. Ar trebui ca țara respectivă să poată să-și dezvolte alte resurse, cum ar fi registre sau uh, evaluări astfel încât uh, aceste surse să fie de încredere și să se poată, uh, să poată fi folosite ca bază de calcul. Deci noi am vrea să legăm derogările de nevoia de a avea resursele necesare și nu să o legăm automat doar uh, de cantitatea acestora, ci și de natura lor. Aceasta este abordarea noastră. Avem într-adevăr cazuri în care țări uh, mici pot să ofere date concrete, în timp ce unele țări mari nu pot să ofere aceste date. Suntem de acord însă că derogările trebuie să fie temporare, limitate, pentru ca țara respectivă să poată să facă ajustarea necesară. Și credem de asemenea că ar fi foarte bine dacă numărul uh, total al derogărilor este limitat calitatea statisticilor la nivel uh, european nu ar trebui să fie periclitată de această nouă procedură în ceea ce privește cooperarea internațională. Un alt aspect pe care aș vrea să-l menționez este cel legat de trecerea de la cei 50% la 100% în legătură cu distinția între marked și non-marked. Trebuie, deci, să înțelegem că aceasta nu este numai o provocare pur tehnică, pentru că ea ar avea consecințe foarte largi. Aceasta ne-ar face să trecem de la noțiunea de guvern general, care este cel uh, guvernanță generală, care este cea folosită momentan, la noțiunea de sector public. Pentru că aceasta ar însemna ca în, guvern, în guvernarea generală să fie incluse și alte entități decât cele care sunt prevăzute acum și care, cu care funcționează acum sistemele naționale de, de contabilitate. E vorba nu de profitabilitate, deci de profit, care trebuie să fie o referință, ci de activitatea economică a entității respective. În uh, proiectul despre care vorbim, e, uh, se vorbește de o analiză făcută nu numai pe criterii pur cantitative, pentru varianta de 50%. Deci dacă o entitate își acoperă costurile cu vânzări până la 55%, de exemplu, și dacă, în ciuda acestei aspecte, există elemente de calitate care indică faptul că această entitate nu ar trebui să fac, fie, um, așa zis, market, să nu facă parte din market, ci să fie non-market, trebuie să ținem cont de acest lucru. Deci e vorba de scopul final, e vorba de uh, entități care nu fac parte, de exemplu, din sectorul public neapărat. Trebuie de asemenea să ne punem de acord pe folosirea unui mecanism care, mă scuzați, spune doamna președinte, nu pot să aud ce spuneți și aș vrea să pot asculta ceea ce spuneți. Se vorbește foarte mult în spate, nu pot auzi ce spuneți. Mi-am pus, după cum vedeți, căștile pentru ca să aud mai bine, dar tot nu aud destul de bine. Bine să reiau, poate doar trecerea de la 50% la 100%? Vreți să reiau, sigur. Vroiam doar să vă spun că trebuie să se vorbească în general de, um, nu neapărat de, de sistemul public, ci de felul în care se face guvernanța și este nevoie de aceea de un set complet de date. Dacă e nevoie, ar trebui să putem oferi date despre sectorul public ca informație suplimentară. Alte aspecte au fost uh, menționate, cum ar fi, de exemplu, tratarea um, definiției riscului. În proiectul 2010, uh, acordul uh, la care s-a ajuns între experții pe contabilitate națională a fost și anume că intermedierea financiară este de fapt, conține în sine un risc uh, iminent. Și deci evaluarea acestui risc trebuie să fie inclusă în uh, outputul final al acestei activități. De aceea, riscul trebuie inclus așadar în toate calculele. Într-o situație critică, în situația de criză în care avem volatilitate foarte mare și în care s-a hotărât, de exemplu, crearea unui task force pentru ca să vedem care sunt rezultatele în momentul în care riscurile ar fi excluse. Și după aceea se va face o reevaluare a rezultatelor obținute de acest task force pentru a vedea care este impactul pe metodologie. Task force-ul și-a terminat activitatea și rezultatele vor fi discutate de către CFB uh, în iunie și dacă o metodologie diferită reiese din concluziile acestor discuții, ea ar putea să fie folosită de acum încolo. Însă, acordul la care au ajuns experții până acum este că riscul este o parte din activitatea financiară, nu ar trebui să te expui la risc și nu, la, în activitatea de intermediere financiară ar trebui să fie calculat și riscul. În răspunsul nostru, dacă la acest stadiu de discuții informale putem spune momentan nu la această variantă. Noi am vrea să să completăm PIB-ul cu uh, conturi satelit. Motivul fiind că aceste conturi satelit permit crearea unui set de indicatori monetar și non-monetar și scopul general este să avem o bază largă și completă pentru luarea de decizii. Această metodă de conturi satelit este foarte utilă, mai ales atunci când vorbim despre un cadru internațional și în care avem o lege comunitară care se aplică pentru reglementarea acestor conturi de satelit, conturi satelit. Credem că acesta este o cale foarte bună pentru a acționa. Știm cu toții că evaluarea ecosistemelor este un lucru extrem de dificil de făcut. Nu este posibil să evaluezi concret un ecosistem. Este o chestiune intergenerațională care nu ține numai de noi, ci și de generațiile ulterioare și care contravine noțiunii de valoare de piață care este la baza unui acord între două indivizi pe piață sau două entități. Aceasta este cheia problemei. Credem că un cont satelit care s-ar baza pe propunerea comisiei însă nu este o cale corectă de a continua în această abordare. Mai avem un alt uh, aspect care ne interesează și anume regionalizarea După cum a spus și doamna președinte înainte, trebuie să mai uh, reflectăm un pic asupra acestei situații. Comisia consideră că este bine să asigurăm un tratament egal uh, între regiuni, indiferent de situația acestor regiuni, însă acest uh, exercițiu nu ar trebui să fie prea costisitor. Trebuie să știm de asemenea și că este imposibil din cauza resurselor actuale statistice să tratăm pe separat conturile regionale fără a ține cont de uh, conturile naționale. Pentru că în foarte multe instanțe avem nevoie de informații naționale pentru a putea regionaliza informațiile uh, la nivelul acesta, folosind deci o serie de informații de la nivel național. În ceea ce privește problema T plus 85, uh, trebuie spus că la momentul de față Comisia preferă să își mențină poziția de a oferi varianta T plus 85 pentru toate statele membre UE. Pentru că aceasta permite un element uh, care include și aspecte de viitor. În ceea ce privește cheltuielile militare, după cum ați spus înainte, suntem de acord cu dumneavoastră, trebuie să tratăm o parte din aceste cheltuieli ca și capital și o parte ca și um, costuri uh, operaționale. Cheltuielile militare sunt cele din care provin serviciile de apărare pe o perioadă foarte lungă de timp. Aceasta este definiția unui, uh, unui asset așadar definiția activelor. Deci cam atâta, doamnă președinte, din partea mea. Mulțumesc! Cred că este foarte util să fie aflat toate aceste aspecte, pentru că discuțiile, de fapt, ne-au adus uh, către ideea unui compromis, însă ceea ce a spus dumneavoastră despre actele delegate și ceea ce spuneți, de fapt, în general, este că sunt anumite aspecte care sunt mult prea ample pentru a putea fi delegate cum o să transmitem această idee prin interzicerea unor anumitor acțiuni sau prin o clarificare a unor acte delegate posibile, vom vedea. Dar eu sunt de acord cu principiile pe care le-ați notat și poate putem să ajungem uh, la o concluzie prin metodologia actelor delegate, ținând cont de unele chestiuni pe care le-ați menționat în ceea ce privește cele 82, 85, 90 de zile. Cred că argumentul pe care l-a menționat Vicky și anume de ce să nu riscăm calitatea statisticii dacă nu există niciun element de compensare pozitiv. Cred că puteți spune mai ales că despre zona euro BCE-ul, dacă ar avea aceste informații mai devreme, ar însemna că se câștigă o lună. Nu e vorba ori de o, câteva zile, e vorba de aceste informații care intră cu o lună mai devreme și aceasta este o perioadă considerabilă și deci va fi cu siguranță un beneficiu pentru zona euro. Am ascultat și ce a spus reprezentantul Eurostat și anume că că este de acord ca un mecanism pentru date complete uh, ar putea să fie pus în aplicare cu 100% publicarea acestora, la fel cum a zis și Wiki înainte. Poate că am putea să mai uh, explorăm acest aspect pentru a vedea în final care sunt toate aceste pasive contingente și cu siguranță va fi un aspect controversat dacă încercăm să schimbăm criteriile pe care le-am folosit până acum. S-ar putea ca pe viitor, odată ce se fac toate aceste publicări, să se constate că este bine să mai schimbăm din criterii, dar poate că trebuie să procedăm pas cu pas până când ajungem la o dezvăluire completă a acestor informații. Mai sunt și alte aspecte despre care va trebui să mai discutăm și să le mai analizăm în ceea ce privește conturile satelit sau regionalizarea. Dar oricum mulțumesc foarte mult tuturor pentru toate aceste contribuții. Vom vota pe această temă în comisie pe 20 martie și la plenară va ajunge acest raport în plenara 1 din mai. Vom mai avea de discutat uh, amendamentele de compromis cu asistenții uh, de la secretariat, uh, secretariatul și cu raportorii din umbră, dar aceasta o vom face ulterior. Acum vreau să dau președinția lui Ali, care va prelua acum moderarea pentru următoarele 45 de minute. Mulțumesc! Um, agenda. The next... Haideți să continuăm cu agenda noastră. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Casa privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor și îi dau cuvântul raportorului nostru. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să întreb dacă avem interpretare uh, în malteză astăzi. Observ că nu, pentru că nu văd plăcuța aferentă, așa încât, din păcate, va trebui să uh, fac această prezentare în engleză, cu toate că avem uh, interpretare în poloneză și nu avem niciun reprezentant al Poloniei, dar avem mai mulți reprezentanți maltezi, chiar și vicepreședintele acestei comisii din Malta. Din păcate nu avem însă interpretare din malteză pentru a treia oară la această comisie. Sper ca data viitoare să beneficiem și noi de interpretare din malteză. Mulțumesc! Dragi colegi, permiteți-mi să încep mulțumindu-le tuturor celor care au contribuit la acest raport. Le mulțumesc pentru înaintarea tuturor amendamentelor pe care le-am primit. Sunt puține aspecte controversate în acest raport, de aceea nu voi uh, lua prea mult timp din uh, timpul prețios al acestei comisii. Am înaintat și eu uh, niște amendamente suplimentare la acest raport Motivul pentru care am făcut acest lucru este că la ceva timp după ce a fost înaintat raportul meu, am primit avizul din partea autorității de supraveghere a protecției datelor și aceștia au recomandat niște modificări și anume ca protecția datelor și legislația din acest domeniu să fie respectată. Deci amendamentele adiționale armonizează raportul și îl aduc în linie cu recomandările autorității uh, de supraveghere a protecției datelor. De asemenea, am înaintat uh, împreună cu colegul uh, și prietenul meu din Suedia, Ole, un amendament referitor la TVA și accize, un amendament asemănător cu stabilirea prețurilor și transferul acestora. Poate că acest amendament își găsește locul în acest raport, dar doresc să transmitem un mesaj politic și anume că Parlamentul este pentru înființarea unui asemenea forum și ar dori ca această idee să fie implementată cât mai curând posibil. Veți putea constata că am recomandat un vot în favoarea majorității amendamentelor înaintate, pentru că cred că majoritatea vor aduce clarificări textului și uh, îi vor spori valoarea. Amendamentele 18, 24, 30, 31, 33, 41 până la 42 și așa mai departe. Nu sunt de acord cu introducerea de sancțiuni în mod primar pentru că majoritatea prevederilor din această legislație sunt pe bază voluntară. Cooperarea este importantă și uh, regulile de neconformitate par a fi potrivite. Mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care au contribuit la clarificarea textului și sper că acest raport va fi adoptat cu o mare majoritate mâine dimineață. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Îl voi ruga și pe domnul Bulman să ia cuvântul uh, în calitate de raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu, domnul colegului meu, David Casa, pentru cooperarea pe marginea acestui raport. Cred că am uh, realizat foarte multe modificări importante. Raportul uh, reprezintă un aspect important pentru că este vorba despre actualizarea regulilor. Uh, Regulile trebuie să devină mai transparente pentru că astfel ne putem asigura că mai multe informații vor fi uh, circulate mai rapid uh, prin mijloace electronice. Vom îmbunătăți eficiența fără să creștem costurile și acesta este un aspect foarte important. Și în final, cred că acesta este în interesul tuturor Informațiile, odată schimbate, sunt tratate cu respect și, de asemenea, trebuie ca cooperarea să fie continuată și încrederea este și ea foarte importantă și uh, se regăsește ca element în propunerea legislativă. Informațiile din partea țărilor terțe și ele trebuie să fie împărtășite și una peste alta acesta este un raport foarte bun care merită să fie acceptat. Vă mulțumesc. Domnule Schmidt, din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu voi încerca să fiu cât se poate de succint. Cred că este un raport foarte bun uh, din partea domnului Casa. Am colaborat foarte bine, îndeaproape. Cred că va obține o majoritate largă la vot. Așa cum a spus și domnul Casa, amendamentul numărul 14 acel forum comun și înființarea acestuia. Cred că am discutat acest lucru și înainte. Știu că ar trebui să fim cât se poate de restrictivi în ceea ce privește acest lucru, mai ales în termeni generali, dar uh, cred că ar putea fi un lucru util și sper că putem obține un consens cât se poate de larg pe marginea acestui forum mixt pentru prețurile de transfer. celelalte amendamente, câteva comentarii succinte. Sunt aspecte foarte importante. Cred că amendamentul meu 29 este un amendament la care ați făcut referire atunci când v-ați referit la încălcarea protecției datelor. Cred că timpul este oarecum uh, scurt, însă sigur că nu este bine să existe nicio încălcare a regulilor și regulamentelor. Um, Exprimarea noastră este oarecum vagă. Trebuie să admiteți acest lucru, cel puțin în ceea ce privește timpul. Spune ceva referitor la timp suficient sau ceva de genul ăsta, cam așa sună formularea. Cred că ar fi foarte bine Uh, cred că ar fi un lucru foarte bun uh, pentru cei buni și poate ceva mai puțin bun pentru cei răi. Cam așa ar trebui să exprimăm lucrurile. Nu cred că ar trebui să lăsăm loc la interpretare. Și iată, uh, la asta mă refer la, în amendamentul 30 cred că se creează o povară administrativă pentru autorități dacă ar fi nevoie să se uh, traducă totul. Și am vrut să adaug acest lucru în urma remarcilor făcute de dumneavoastră în introducere. Și vreau să sprijin și amendamentul meu numărul 1, schimbul automat de informații din partea statelor membre pentru a evita evaziunea fiscală. Amendamentul 41 din partea domnului Lamberts, cred că și acesta este un amendament pe care îl putem sprijini. Da, este un raport bun și sper că va obține un consens larg. Domnule Lamberts, sunteți uh, Sharon Bowles? A, aveți mai multe pălării. Nu știu cum să spun asta în malteză, însă mulțumim că ne-ați preluat amendamentele. Sper că în curând mă veți învăța și puțină malteză pentru a vă putea mulțumi în limba dumneavoastră. Ce pot să spun? Este un raport bun și cu siguranță se va bucura de un consens larg. Voi sprijini amendamentul dumneavoastră referitor uh, la forumul mixt Uh, nu am înaintat prea multe amendamente, resursele sunt limitate și știți foarte bine că avem dosare foarte grele care sunt în desfășurare în acest moment. Însă vă mulțumesc că ați preluat amendamentele noastre și, încă o dată, în ceea ce privește toate aceste domenii, dacă Parlamentul poate transmite un mesaj puternic sprijinit de o mare majoritate, noi suntem în favoarea acestui lucru pentru că astfel avem mai multe șanse să fim auziți de către Consiliu. Și cred că acest lucru ne ajută, este un uh, lucru util, mai ales într-un domeniu în care lucrurile sunt foarte sensibile și trebuie să arătăm că colaborăm și că ne unim forțele acest raport, eu îl văd ca o parte a acestui mesaj împreună cu raportul lui Ole privind uh, taxarea anuală, impozitarea anuală. Deci, cred că așa trebuie să privim lucrurile. Domnule Fox. Mulțumesc, doamnă președinte. Și grupul meu uh, sprijină acest uh, proiect de raport și, și noi sprijinim majoritatea amendamentelor înaintate de raportori și de alți membri. Aș vrea să subliniez însă trei îngrijorări mici. Amendamentul 19, înaintea de domnul Lamberts, trebuie să spun că eu prefer textul original al Comisiei pentru că este vorba despre autoritatea uh, solicitată care decide și care nu ar trebui să ca, și ar trebui să se solicite ca informarea să fie făcută imediat. De asemenea, amendamentul 20, înaintea tot de domnul Lamberts, cred că statul membru ar trebui să aibă capacitatea de a refuza livrarea unui raport dacă consideră că acesta este o solicitare uh, disproporționată, respectiv o povară administrativă disproporționată. Apoi, uh, amendamentul 23 al lui Hans Peter Martin. Sunt de acord cu uh, Comisia, însă nu cred că ar trebui să introducem sancțiuni pentru neconformitate în acest regulament. Neconformitatea ar trebui să fie tratată prin proceduri. Cred că acest regulament este unul necontroversat și îi mulțumesc domnului Casa pentru cooperarea foarte bună. Vă mulțumesc! Doresc să vă răspund și eu la uh, punctul dumneavoastră pe care l-ați menționat. Uh, sigur, este uh, dreptul dumneavoastră de a vorbi în propria limbă, însă înțeleg că există un principiu al rotației și am fost, ne-a fost alocată o sală mai mică, avem doar 12 cabine. Asta înseamnă că anumite limbi sunt tratate prioritar și pentru că mulți dintre dumneavoastră sunt uh, foarte talentați din punct de vedere lingvistic, așa cum sunteți dumneavoastră, domnule Casa, care aveți o engleză grozavă, uh, iată, dumneavoastră nu ați beneficiat de interpretare, însă nu este răspunsul pe care l-ați dorit și ne vom asigura că pe viitor veți avea interpretare astfel încât să puteți vorbi în limba dumneavoastră maternă. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește raportul meu, nu am uh, alte comentarii de adăugat. Cred că colegii mei au spus tot ce era de spus. Le mulțumesc pentru sprijinul acordat și uh, în ceea ce privește limba malteză, data viitoare voi încerca să vorbesc în chineză, să vedem dacă veți putea să mai folosiți interpretarea de care beneficiați. Bine, înțeleg și eu care este problema și sigur critica mea nu se adresa dumneavoastră, ci uh, mă refeream la comentariile mele pe care le doresc să le adresez președintei acestei comisii, care din păcate nu este prezentă aici pentru a-mi putea răspunde. Însă, în orice caz, vă mulțumesc foarte mult și sper ca data viitoare să beneficiez și eu de interpretare pentru a putea vorbi în propria limbă maternă și pentru a putea explica mai bine cum stau lucrurile, respectiv pentru a putea prezenta raportul într-un mod mai clar. Totuși, cred că ați făcut o treabă foarte bună, chiar dacă nu ați vorbit în limba dumneavoastră maternă. Mâine vom vota pe marginea celor 25 de amendamente. Mulțumesc! Bun, Okay, um, we're going to move on to the next item, Bun, haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, uh, raportul domnului Bine privind extinderea domeniului de aplicare geografică la operațiunilor BERT la sudul și estul Mării Mediterane. Avem o problemă similară și anume nu avem interpretare nici în limba domnului Binev. Am solicitat. Uh, avem bulgară? Da, avem. Deci putem începe, domnule Bine, vă rog, aveți cuvântul. to my colleague from Malta and... Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc secretariatului pentru interpretare. Raportul este foarte tehnic și e mai bine să vorbesc în limba maternă. Mulțumesc. Stimați colegi, Inițial, uh, raportul era legat de țările din um, care au uh, fost sub comunism, printre care și propriul meu stat. Aceste țări au făcut uh, tranziția la economia de piață. Acum, agențiile de notare au confirmat uh, nota de AAA pentru bancă, ceea ce confirmă stabilitatea acesteia. BERD are o sarcină foarte importantă acum în susținerea unor proiecte ce se concentrează pe crearea de locuri de muncă și prin susținerea cetățenilor uh, de rând să evolueze. Reformele structurale și cele referitoare la privatizare, monopolizare sunt acum abordate de PERD este o bancă diferită de BEI, deși mulți le consideră împreună, pentru că Banca Europeană de Investiții are un rol mai degrabă geopolitic și o arie um, mai mare, în vreme ce BEI susține IMM-urile și sectorul privat. De asemenea, există uh, mulți oameni care beneficiază de finanțare. Au, activitățile celor două bănci nu se suprapun. Ambele instituții sunt interesate, dacă sunt interesate de același eveniment, atunci colaborează împreună, dar activitățile lor nu se suprapun. În special în cazul în care există un conflict care este modificarea cerută de comisie. Țările din uh, sudul și estul Mediteranei și Iordania, articolul 1 și articolul 18, potrivit căruia resursele băncii vor fi folosite pentru finanțarea pregătirii proiectelor până la finalizarea și ratificarea articolului 1. De ce este important ca aceasta să se întâmple acum? Pentru că Parlamentul European trebuie să arate că susține procesul, procesul care se desfășoară acum în nordul Africii, primăvara arabă. Parlamentul European trebuie să arate că este pregătit să ia măsuri și să susțină acest proces. E important ca acest lucru să se întâmple acum, pentru că acum e momentul când aceste uh, procese vor uh, lua o cale anume. Bugetul trebuie să fie reflectat în proiectele băncii. Acestea se referă la resursele băncii ce vor fi folosite, indiferent de alte proiecte care sunt acum puse în aplicare regiunile noi și vechi, aici nu există nicio suprapunere pentru că ambele sunt acoperite. Pe lângă aceasta, banca va folosi o nouă abordare calibrată pentru regiunile noi, referitor la securitatea, securitatea aplicării proiectelor, pentru ca un proiect BERT să fie inițiat, va exista o monitorizare a situației, vor exista consultări cu instituțiile care se ocupă deja de aceste aspecte și în cazul în care criteriile justificării politice nu sunt uh, îndeplinite, banca nu va investi. Și astfel nu ne vom afla în poziția în care uh, fondurile vor sponsoriza reprezentanții fostul, uh, fostelor regime și nu vor fi folosite în scopuri rele. Banca și-a trimis asistenții la fața locului. Experții vor uh, evalua situația juridică, nivelul corupției, dacă există probleme, cum ar fi cele din Belarus, spre exemplu. Ajutorul se va concentra pe proiectele mici din sectorul privat, care nu este influențat din punct de vedere politic. Banca va contribui la dezvoltarea durabilă a regiunilor Investițiile nu se axează pe combustibilii fosili. Din contră, obiectivul este o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. Energia durabilă este o prioritate și pentru alte instituții internaționale. Este, reprezintă o treime din uh, activitatea uh, băncii. Când nu există un cadru juridic pentru energiile regenerabile, banca poate susține dialogul politic. Și drepturile omului sunt foarte importante pentru BERD. Există o politică socială a băncii pentru populații locale, pentru egalitatea între sexe și lupta împotriva sărăciei. BERD va opri finanțarea dacă există proiecte eficiența băncii este ridicată. 20 din cele 29 de țări în care se aplică proiectele BERD, în 20, din 29 de țări au fost um, îndeplinite criteriile referitoare la economia de piață. Transparența este clară pentru BERD pentru că se face o evaluare anuală referitoare la economia de piață din diversele regiuni. Aș dori să le să apelez la colegi pentru a rezolva această problemă cât de repede posibil. Acum avem șansa de a dovedi că Parlamentul European este pregătit să susțină nu doar prin cuvinte, dar și în practică procesul democratic. Vă mulțumesc! Mulțumesc. From the shadows, and I have for the EPP ascultăm comentariile raportorilor din umbră. Mă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să remarc că nu există nici în limba finlandeză interpretare, dar și noi uh, ne pricepem la limbi străine, sper. În primul rând, salut propunerea extinderii uh, BERD în uh, țările din sudul și estul Mediteranei, dar există anumite, anumite probleme ar trebui să cerem uh, reprezentanților Uniunii la BERD să se asigure că în aceste țări se respectă democrația uh, multipartidică și pluralismul politic. Să ne asigurăm că țările ajutate respectă principiile democrației, statului de drept, respectării drepturilor omului și libertăților esențiale, libertatea de exprimare, libertatea de religie. Este un aspect important, în special în țările unde există partide islamiste extreme, unde este mai uh, dificilă aplicarea drepturilor omului, în special drepturilor femeii. În această privință, uh, Berd ar trebui să urmărească politica de vecinătate și să contribuie la prosperitatea acestor țări. Există cinci standarde politice importante, alegeri libere și corecte, libertate de asociere și de adunare și libertatea presei, statul de drept, lupta împotriva corupției, stabilirea unui control în uh, forțele armate. Având în vedere poziția țărilor de la sudul Mediteranei în ceea ce privește corupția și luând în uh, considerare structurile existente după primăvara arabă, trebuie să acordăm atenție specială Comisiei de Audit a BERD și Oficiului de conformitate, biroului de conformitate. Acesta trebuie să se ocupe de problema răspunderii celor care au finanțat practici teroriste. Au existat uh, critici pentru BERD în ceea ce privește lipsa de cooperare cu BEI. Sper că activitățile celor două bănci, BEI și BERD, se vor uh, coordona și, de asemenea, și cu alte organizații internaționale și să nu existe o suprapunere, proiectele să fie coerente și susținute mutual. Au existat critici în ceea ce privește proiectele de energie pe care le-a susținut BERD Cred că țările de la sudul și estul Mediteranei oferă posibilități unice pentru proiectele de energie durabilă. Există poate și alte um, remarce în ce trebuie introduse în considerentă, dar aștept o cooperare rapidă cu raportorii și cu alți raportori din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cutaș. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, salut uh, și eu propunerea de extindere a activității BERD către statele din sudul și estul Mediteranei și sunt uh, încântat să văd că domnul raportor, domnul Bine, susține și dânsul și sunt convins că vom reuși să avem un raport echilibrat și un raport cât se poate de coerent, care practic să, să pună în aplicare toate declarațiile pe care uh, Uniunea Europeană le-a făcut în sprijinul țărilor uh, arabe din zona mediteranei și din estul Mediteranei. Eu cred că uh, nu numai experiența pe care o are Banca Europeană de Dezvoltare în proiecte de acest gen și doar vreau să amintesc implicarea în transformarea economică din fostele uh, Uh, state aflate sub dictatura comunistă în Europa Centrală și de Est. Uh, deci, practic, este un, plus uh, pe care vreau să-l aduc dezbaterii. Și nu în ultimul rând, cred că um, dezvoltarea economică a țărilor din zonă este practic susținută și trebuie să fie susținută de către, uh, acest, uh, de către Banca Europeană de Investiții, uh, de, Banca Europe, de către BERD. Um, vreau să manifest și eu um, convingerea că vom reuși împreună împreună și cu ceilalți raportori din umbră să, să, să avem un raport bun și îmi declar disponibilitatea pentru colaborare cu toți raportorii. Mulțumesc! you. Uh, Mr. Lambert, on behalf of the Green Group. Well, thank you. Domnul Lambert, mulțumesc. Nu există traducere în franceză, dar din respect pentru colegi, voi vorbi în engleză, ca să mă puteți asculta direct. Uh, Sally, sunt de acord cu multe lucruri pe care le-ai spus și nu voi intra în amănunte, dar în ceea ce privește energia, Activitatea BERD în energie nu o susținem, chiar dacă, conform declarațiilor uh, șefului BERD, sunt foarte ecologiste, în practică nu se respectă. Și BEI uh, este uh, criticat pentru același lucru în ceea ce privește drepturile omului. E un subiect important. Dacă Baird acționează în aceste țări, trebuie să existe o implicare democratică, dar Baird este deja activ în țări cu democrații uh, care nu se respectă principiile democratice. În Kazakhstan, spre exemplu, nu cred că putem vorbi de democrație în același caz. În acest caz, nu respect standardul, nu uh, susțin standardul dublu. Nu trebuie să existe două standarde. În al treilea rând, Baird spune că dacă se uh, extinde economia de piață, toată lumea va fi fericită și bogată, dar nu așa se întâmplă. Cred că Baird nu prea a reușit să demonstreze că intervențiile sale au eliminat uh, inegalitățile și sărăcia în țările unde activează. Să mă refer și la aspectul instituțional. Dacă oamenii spun, hai să facem ceva pentru primăvară arabă, este greu să te opui, nu, nu putem face asta și e greu să tragi concluzii. Dar este greu să distrugi o organizație după ce aceasta e depășită. BERD a fost creată cu un anume scop, într-un anume context nouă ni se pare că nu mai are niciun uh, folos acum și am susținut într-un alt raport că activitățile sale au fost preluate de BEI. Dar acum există primăvara arabă. Și peste tot în lume, celelalte părți implicate în Bern susțin că ar trebui să folosim acest instrument pentru sprijinirea primăverii arabe. Dar atunci haideți să schimbăm mandatul, nu să îl extindem, dar să schimbăm mandatul BERG și să devină Banca Primăverii Arabe. Dar să ne asigurăm că Berg nu se mai amestecă în afacerile europene, unde BEI ar trebui să fie singurul nostru instrument. Și mai bine, nu poate fi Banca Mondială instrumentul pentru rezolvarea problemelor legate de primăvara arabă. Mai este nevoie și de o altă instituție implicată. Eu sunt pentru raționalizare. BEI se ocupă problemele europene, iar pentru problemele globale, ei bine, pentru că Obama și ceilalți susțin că trebuie să facem ceva pentru primăvara arabă, trebuie și noi să ne implicăm. Dar nu poate Banca Mondială să se ocupe de acest lucru. Aș dori să analizăm și alte opțiuni înainte să tragem concluzie. Există o instituție care nu prea are ce să facă și atunci hai să-i dăm niște sarcini ca să justifice existența. Trebuie să amintim că sunt vremuri uh, de austeritate și cred că nu se transmite mesajul important. Raționalizarea nu le dăunează cetățenilor, dar le dăunează anumitor instituții care au interesul să continue dar nu cred că existența lor e justificată. Înainte de a trage concluzii, da, haideți să extindem mandatul instituției pentru ca aceasta să fie uh, să poată supraviețui, cred că ar trebui să explorăm și alte alternative. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kamal. Mulțumesc, doamnă președinte. Când m-am uitat la început la raport, am uh, salutat, bineînțeles, această decizie de a extinde domeniul de aplicabilitate și de intervenție a BERD, însă toată lumea cred că este de acord cu mine, după cum a spus și dumneavoastră, când e vorba de primăvara arabă, bineînțeles că vrem să susținem o democrație care e pe cale să se nască și am înaintat și câteva amendamente pentru a fi foarte clari că e vorba de susținerea tranziției către o economie de piață și nu e vorba numai de primăvara arabă ca atare, deci cu o societate democratică și liberă, ci că e vorba de o liberalizare a pieței în același timp. Pentru a avea un uh, echilibru în ceea ce privește implicarea în dinamica internă a țării. Însă, în ceea ce privește democrațiile instabile la granițele UE, este bine, într-adevăr, să susținem crearea democrațiilor, pentru că aceasta este spre binele um, general a cetățenilor. Însă, în ceea ce privește raportorii din, ce au spus raportorii din umbră, faptul că Berdul trebuie să-și coordoneze mai bine activitățile, aceasta este valabil, valabil pentru orice activitate în sudul și estul Mării Mediterane. Ascultându-l pe domnul Lambert, sau Lamberts, de fapt, despre părerea lui despre instituții, cred că a menționat un lucru foarte pertinent și anume că trebuie să încercăm să vedem ce încearcă să facă instituțiile europene și cred că sper că raportorul și ceilalți raportori din umbră să poată examina acest lucru. În general, sunt însă foarte mulțumit de propunerea făcută și Trebuie văzut dacă există repetiții sau paralelisme, dacă este nevoie să mai colaborăm cu raportorii din umbră pentru a îmbunătăți textul. Sunt gata să fac acest lucru. Domnul Huntis acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, ceea ce a spus raportorul nu a fost un lucru atât de tehnic, așa cum a amenințat la început. Nu este neapărat o temă tehnică, ci mai degrabă una politică. Până la urmă există două întrebări uh, din perspectivă politică pe care trebuie să ni le punem. În prima categorie de întrebări, trebuie să ne întrebăm așadar cui trebuie să îi dea socoteală berdul. Dacă de exemplu, Berdul este considerată o bancă pentru uh, care dorește să facă profit, atunci cu astfel de mentalitate și dacă lucrăm în aceste domenii despre care vorbim acum, obiectivul nu va putea să fie atins. În al doilea rând însă, nu s-a demonstrat că economia de piață și privatizările în general duc la democrație, automat. Aici pot să vă dau multe exemple că am dreptate. De exemplu, țări care au o economie de piață fun- care funcționează și care totuși nu sunt democratice, ba chiar din contră. Și mi-e teamă că, în principiu, se alege foarte trebuie să se aleagă pe mustață unde, pe cine dorim să sprijinim și pe cine nu. Deci, um, ca să spun mai clar, mai clar decât colega mea înainte, un alt punct important în legătură cu Berd. Berdul uh, a susținut anumite să ne întoarcem la întrebarea de la început, și anume ce trebuie să facă Berdul și după aceea să ne gândim dacă vrem să extindem uh, domeniul de uh, intervenție al Berd. Un alt uh, element important, Comisia dorește să extindă domeniul de aplicabilitate și intervenție al acestei bănci către țările din primăvara arabă. Însă eu cred că, în primul rând, ar trebui să fie analizată relația dintre Uniunea Europeană și aceste țări și ar trebui modificată această relație. Felul în care noi uh, avem relații economice cu aceste țări trebuie să fie, în primul rând, uh, trebuie analizat, în primul rând, pentru că nu este vorba numai de democrație, ci este vorba și de diferențele macroeconomice și de diferențele între săraci și bogați în aceste țări. Cred că, în principiu, aceasta ne duce la noi elite economice care se vor crea și uh, s-ar putea să se întâmple anumite lucruri pe care nu ni le dorim neapărat în ceea ce privește încrengăturile dintre membrii acestei elite. Deci trebuie să ne gândim foarte bine, în primul rând, ce susținem. Bineînțeles că trebuie să susținem acele țări care au probleme, aceasta este clar, dar uh, în ceea ce privește alegerea, trebuie să ne gândim bine la condiții. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Îmi pare rău pentru că nu am putut veni de la început. Aș vrea să vă spun în legătură cu acest text că sunt de acord cu întrebările despre dacă trebuie să mai acționeze și alte instituții sau ce instituții trebuie să acționeze în general. Însă am senzația că dacă ne gândim la momentul în care a fost creată BERD, eu eram la Ministerul Afacerilor Externe în Franța în acel moment, uh, E clar că atunci când o țară trece de la un stadiu de nedemocrație la democrație, această țară trebuie susținută și trebuie să fie facilitată tranziția către democrație. În ceea ce privește legăturile noastre cu bazinul mediteranean, sigur că trebuie să ne gândim, după părerea mea, la o extindere a acestui mandat. Însă un al doilea punct important, eu am o oarecare problemă cu condiționalitatea și cu câmpul de aplicare geografic. Eu zic că ar trebui să avem foarte mare grijă atunci când facem eventual această extindere, pentru ca ea să corespundă unei logici de ajutor către țări care ies dintr-o dictatură și că, în, în final, poate că nu avem curajul să spunem adevărul acestei țări, nu avem în final tot o țară care nu este democratică, pe care am susținut-o și care trebuie de fapt să fie tratată la fel ca alte țări care au făcut eforturi considerabile. Pentru ca să înțelegeți despre cine vorbim, bănuiesc că știți că există țări în care există resurse naturale foarte importante, foarte mari, care sunt însă deturnate de către clanurile de la putere și nu văd de ce Uniunea Europeană ar trebui să ajute o țară ca aceasta în care elita locală nu participă în niciun fel la o conceperea viitorului uh, țării lor, deci care, nu, care subminează, de fapt, viitorul acestei țări. Deci, cred că ar trebui foarte bine să analizăm care este situația în țara pe care dorim să o susținem. Nu cred că există o soluție pentru toate țările. Eu înțeleg argumentele celor care sunt mai reticenți, dar am impresia, și aceasta am exprimat uh, și la crearea Uniunii Mediteranene, trebuie să ne limităm cooperarea către țările care, cu țările care fac eforturi considerabile, cu care avem uh, legături uh, la nivelul societății civile și așa mai departe. Cred că semnul uh, pozitiv ar trebui să fie următorul atunci când o țară care este vecină cu Europa face eforturi pentru a atinge un stadiu bun de democrație, atunci, bineînțeles, este și în interesul nostru, având în vedere proximitatea acestei țări, să o ajutăm. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Luling! Mulțumesc, doamnă președinte. Pot să vorbesc foarte pe scurt. Aș vrea să susțin ce a spus domnul Lambert și ceea ce a spus înainte doamna Gular. Știți că poate Berdul nu a trebuit să fie creat deloc, dar Mitterrand a dorit foarte mult pentru că trebuia să-și placeze unul din prietenii săi acolo, care a devenit unul din primii președinți ai Berdului. Cam atât. În fine. E vorba de o politică de personal a domnului Mitero, care a fost bine pusă în aplicare. După cum spuneam înainte și colegii mei spuneau că activitățile BERD ar trebui să fie integrate în cele ale BEI. Și cred că aceasta ar fi trebuit să se întâmple, de fapt, de mult. Din multe motive pe care le-am mai expus cu alte ocazii, când am mai avut ocazia să vorbim despre acest subiect. Berdul este o aberație, este o aberație publică cu care trebuie să cheiem conturile cât mai repede și cred că trebuie să fim responsabili. Trebuie să nu spunem un lucru de asemenea cu o ocazie și după aceea contrarul acelui lucru cu altă ocazie. Eu zic că pur și simplu nu mai există un de etru, un motiv pentru că această bancă să existe și nu a, văd de ce ar trebui să-i extindem mandatul. Și în acest caz, spune domnul Lamberts, unde plasați această misiune? Adică cum vreți să ajutați uh, primăvara arabă? Prin intermediul cărei uh, instituții? Păi prin BEI, prin BEI, spune doamna Luling. După cum ziceam uh, înainte, am adoptat și un amendament în acest sens, dacă vă amintiți, pe care eu l-am pregătit, pe care dumneavoastră l-ați semnat. Well, sorry? Mr. Stolian, but I do actually, uh, this debate is... Domnul Solojan, dar vreau și comisia să intervină, pentru că e o dezbatere foarte interesantă. Domnule Stolojan, dacă puteți să vorbiți foarte pe scurt, vă rog. Set EBRD, he did a... Atunci când s-a negociat pentru, crea, uh, pentru crearea Berdului, s-a creat un instrument nu numai pentru oferirea de fonduri către o țară în tranziție, ci pentru a și uh, sprijini reforme. Berdul este foarte diferită de bei și de alte bănci, pentru că Berdul are multă experiență cu țările în tranziție în ceea ce privește gestionarea reformelor în aceste țări. De aceea, dacă ne-am gândit că la, acea, la acel moment Berdul susținea fostele țări socialiste pentru tranziția către democrație și economie de piață și dacă ne gândim că țările din uh, cadrul primeverii arabe se îndreaptă către același obiectiv, Berdul este instrumentul foarte oportun care ar putea susține aceeași tranziție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Casoni! Vreți să creați uh, o bancă pentru primăvara arabă? Dacă vreți să reveniți asupra acestui punct care a fost menționat deja de către mai mulți, anume de dublarea unor activități și uh, activitatea pe care o desfășoară deja altă bancă eventual, haideți să, dacă îmi permiteți, să dăm cuvântul comisiei dacă doriți. Și după aceea dumneavoastră puteți interveni la sfârșit. Vă rog. I, I am absolut... Da, sunt uh, deschis uh, pentru comunicare, conversație cu colegii mei pe această temă. Dacă doriți să modificăm ceva în raportul meu, sunt gata să o facem și să preiau sugestiile colegilor mei. Domnule Binev, pot să rog comisia să intervină înainte să interveniți dumneavoastră? Before you finish. All right. So, Mr. Cassoni. Domnul Casoni, întâi, de la Comisie. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și domnului Binev și celorlalți uh, intervenienți pentru remarcile pe care le-au făcut înainte. Vreau să mă leg de ceea ce a spus înainte vicepreședintele comisiei noastre. Cred că este important să reamintim că în 1990 a fost creată berd pentru a susține dezvoltarea economiilor de piață în urma uh, căderii uh, regimurilor comuniste în general în Europa și cred că susținerea țărilor în tranziție a fost scopul principal. În această susținere se includea, uh, deci această susținere s-au bucurat și 10 state membre noi ale UE și statele din Balcani și vecinătatea de est uh, a Europei, Ucraina, Moldova, dar și Rusia și uh, alte țări. Deci atunci când vorbim despre succesul acestei instituții europene, trebuie să ne gândim și la promovarea reformelor și a economiei de piață și la uh, acțiunile pe care încă le desfășoară în acest sens în momentul de față. Uh, după cum știți, propunerea pe care o discutăm acum are ca scop amendarea articolelor uh, pe baza cărora se, pot, uh, se poate ajuta să oferi acest ajutor, deci extinderea mandatului BERT către țările din uh, estul și sudul bazinului mediteranean. Aceasta a fost susținută, această propunere de cele 27 de state membre și, în general, executivul Berdului a acceptat de asemenea propunerea pentru ca să o transmită mai departe și acum se așteaptă procesul de ratificare de către toate statele, de către toți ac- acționarii. Și avem nevoie de asemenea și de un acord al Parlamentului în procedura ordinară, deci un uh, vot uh, al Parlamentului decisiv pentru a avea uh, o amendare a acestui articol. În ceea ce privește complementaritatea, care a fost una din grijile exprimate de mai mulți colegi, și de mai mulți vorbitori, noi credem că există o complementaritate naturală pentru o mare parte din obiective și o abordare sectorială. Beiul este foarte puternic în uh, ceea ce privește infrastructura și susținerea unor țări suverane, însă Berdul se referă mai mult la țări în tranziție, ceea ce este important pentru noi în ceea ce privește promovarea unor țări în, uh, regiuni, în regiunea din sudul și estul Mării Mediteranene. Trebuie să acceptăm, deci, că nu toate țările au fost în aceeași situație atunci când Berdul uh, a început să opereze. Unele țări sunt deja la capătul uh, unei tranziții de succes. Iată de ce noi credem că Berdul este un element cheie în continuare în țările din primăvara arabă și în general pentru statele membre, dar și Parlamentul din rezol- în rezoluția sa din aprilie 2011 a susținut extinderea mandatului IBERD către Sud, pentru că sectorul privat este motorul prin care aceste țări pot să parcurgă această evoluție către un regim mai democratic, mai sensibil față de aspectele legate de drepturile omului. În ceea ce privește complementaritatea cu BEI, noi suntem pentru un trilog între BERD, BEI și Comisie, în care se stabilesc foarte clar regiunile de operare a păncilor și în care operează împreună și în care se completează. Extinderea, bineînțeles, ar trebui să țină cont acum și de țările arabe odată ce aceste modificări au fost adoptate. În ceea ce privește, deci, comunitatea internațională, trebuie spus că aceasta ține foarte mult la extinderea mandatului de activitate al BERD și aceasta este probabil o contribuție concretă financiară din partea țărilor occidentale și a comunității internaționale pentru țările din bazinul mediteran. Statele Unite și alți uh, lideri mondiali doresc această extindere și de aceea noi încercăm ca aceasta să fie ratificată cât se poate de repede și să fie susținută de asemenea această propunere în Parlament. Mulțumesc, domnul Binev, dacă doriți să adăugați câte ceva. No, thank you. Uh, thank you. Mulțumesc uh, pentru cuvintele dumneavoastră. Cred că totul a fost spus și cam atât. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că uh, vom avea o prezentare a proiectului de raport pe 20 martie și apoi amendamentele vor fi votate apoi în, în aprilie. Mulțumesc, uh, stimați colegi, mulțumesc și comisiei și uh, dau acum din nou scaunul de președinte președintei. <laughs> sorry, sorry. Îmi cer scuze să stric uh, distracția. Toată lumea ar trebui să știe că așa petrecem noi la comisie de fiecare dată. Fraternizăm și suntem foarte amabili. Și trecem acum la punctul următor, adică punctul 7 și punctul 8, pentru că presupun că vom avea o dezbatere integrată. ELISA vom avea o dezbatere integrată și vom acoperi cele două puncte în comun. Nu sunt același lucru. Any preference whether we do your report? Jean-Paul, doresc să facem întâi uh, raportul tău și să avem o mini-dezbatere pe marginea acestuia sau mai degrabă să le grupăm și să le tratăm împreună? Cum consider că este mai potrivit? putem să le tratăm împreună, domnule președinte, dacă sunteți de acord. Mie mi-este indiferent. de Am avut o conferință de presă înainte cu Eliza și ne-am pus de acord oricum. Like we did Bun, deci vom uh, trata lucrurile așa cum am făcut și la six-pack, numai că este vorba despre un two-pack. Avem doi raportori și oricine dorește să facă contribuții și să intervină pe marginea amândurora uh, va putea face acest lucru. Și dau întâi cuvântul pe marginea consolidării supravegherii economice și bugetare a statelor membre afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro. După cum spuneam, dau cuvântul raportorului Jean-Paul Gozes. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Proiectul de regulament al cărui raportor sunt referitor la întărirea uh, supravegherii economice și bugetare a statelor membre afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea financiară în zona euro, se înscrie în contextul crizei financiare și al crizei datoriilor de stat cu care se confruntă Uniunea Europeană s-au uh, tras învățăminte și s-au pro, propus câteva soluții, și anume, și printre care se numără cele două dosare, pachetul privind uh, guvernanța economică europeană, adoptat de Parlament și de Consiliu în 2011. Este vorba de încercarea evitării problemelor, repetării problemelor care au uh, consecințe grave economice și sociale asupra țărilor afectate și care pot avea efecte și în alte state membre ale zonei euro. Cele două regulamente despre care vorbim se referă la statele din zona euro. Este clar că pachetul de șase măsuri trebuie consolidat pentru a asigura stabilitatea financiară și creșterea economică în zona euro. Trebuie să remarcăm că aproape concomitent cu emisi, emiterea de către Comisia unui a fost uh, stabilit și un tratat interguvernamental de către statele din zona euro pentru a ajunge la un text care a fost adoptat definitiv și care trebuie acum uh, ratificat de statele membre. Este unul din elementele pe care trebuie să le luăm în considerare pentru aceste două dosare. În linii mari, propunerea Comisiei nu aduce critici importante. Este clar că trebuie să aplicăm instrumente care permit supravegherea mai bună a statelor care au dificultăți sau care ar putea avea dificultăți pentru a găsi rapid o soluție uh, cu care să se revină la normal. Am uh, dorit uh, de asemenea ca răspunzând la cererea Consiliului, Parlamentul să poată delibera rapid uh, asupra celor două dosare și să ia o decizie. Ca și cum cunoșteam munca grupului de lucru al Consiliului, am adăugat și mai, mult, mai multe probleme care pot fi discutate și care pot completa aceste lucrări puteți să depuneți și amendamente. Voi, uh, mă voi referi la câteva elemente. Prima propunere se referă la integrarea în regulament toate elementele din tratatul uh, interguvernamental care pot fi integrate pentru a simplifica abordarea tuturor chestiunilor și de a evita discuțiile privitoare la Uh, întrebări referitoare se aplică dreptul comunitar sau uh, nu. Am uh, integrat astfel cu vocabularul exact din tratat, din ultima versiune a tratatului, anumite elemente care pot fi integrate. În această sarcină beneficiem de sprijinul Comisiei Europene, care își va aduce concursul pentru adaptările necesare. Al doilea element din raportul meu introduce Consiliul acolo unde el nu era menționat. Când citim textul ne dăm seama că Comisia poate face o serie de dispoziții care să constrângă statul fără consultarea Consiliului. De asemenea, în mod ciudat, Consiliul nu a făcut nicio remarcă privind acest aspect, dar mi se pare logic ca uh, Comisia să poată decide singură și Consiliul să nu aibă uh, dreptul de a se opune. Trebuie să avem o abordare similară cu cea în uh, situația celor uh, șase măsuri, să decidem prima ajutate simplă și apoi să ne opunem sau să modificăm propunerea Comisiei. Trebuie să discutăm și acest aspect. În cele din urmă propun un pas suplimentar legat de dispozițiile Comisiei. Astăzi, analizând situația din Grecia, vedem că acest stat se confruntă aproape cu falimentul și se pare că agențiile, agențiile de notare îi scad nota și uh, pun în pericol sunt unii care spun că e o excepție, că nu se va repeta situația Greciei, dar eu nu sunt convins că acest raționament este sigur. Prin urmare, propun instaurarea pentru statele care s-au aflat sub protocol, care au fost supuse supravegherii consolidate prevăzută de text, să fie adăugat uh, un pas suplimentar, instaurarea unei protecții juridice a statelor care, după ce au uh, primit recomandări referitoare la măsurile ce trebuie luate, nu reușesc să le ia și care se găsesc aproape în incapacitate de plată. Ceea ce propun și ceea ce poate fi completat după dezbatere se referă la statutul întreprinderilor în dificultate, cum e cazul uh, unor țări să facem referire și la Statele, Statele Unite. E vorba de protecția juridică a statelor membre din zona euro, care se află aproape în incapacitate de plată, protejarea lor printr-un mecanism de înghețare în anumite situații. Astăzi, un stat în uh, mare dificultate se confruntă cu clauza de exigibilitate avansată sau se confruntă cu credit event, adică evenimente care atunci când se produc atrag exigibilitatea imediată a datoriei. Propun ca acest regim de salvgardare, de protecție juridică, în acest, să fie clauzele acestea două înghețate și să nu poată fi aplicate imediat. Propun de asemenea ca, drept consecință, rata dobânzilor din contractele în curs să fie menținută și ca agențiile de rating să nu poată opera în această perioadă pentru că este aplicată o protecție care nu e necesară sau și nu e necesar, nu este util ca notele să tulbure uh, această situație. Iată elementele referitoare la protecție. Pe de altă parte, mi se pare necesar și să putem identifica mai bine uh, datornicii uh, țărilor în dificultate. În Grecia nu știm cine deține datoria grecească, în special în ceea ce privește produsele sofisticate. În cadrul acestei protecții juridice propun ca Uh, creanțierii din statele în dificultate să-și uh, declare creanțele într-un termen uh, prevăzut, în cazul contrar fiind obligat să dea faliment. Să spunem două lucruri. În primul rând, aceste dispozitive nu contravin dreptului contractual? Bineînțeles că da. Dar este exact acest caz în toate țările în care se aplică uh, regimul de protecție a întreprinderilor în dificultate, iar dispozițiile oprite astfel sunt de ordin public. În al doilea rând, putem spune că prin aplicarea acestui dispozitiv nu susținem ideea că ceea ce se întâmplă în Grecia se poate întâmpla și în alte țări? Iar răspunsul este da. Însă, astăzi, nici uh, afirmația contrară nu este credibilă. Prin urmare, vă propun să adăugăm la dispozitivul uh, Convenției acest dispozitiv de protecție. Mai trebuie să reglăm, dar și contez în acest uh, caz pe, situa pe ajutorul celorlalți recomandările necesare pentru un plan de redresare a țării pentru această perioadă și funcționarea democratică a țării în care se aplică planul. Cred că trebuie să ne gândim concret la modul în care putem obliga un guvern să ia anumite măsuri, uh, măsuri la care poate să participe pentru ca sistemul de protecție să-i poată permite statului să se redreseze într-un timp ce nu este de șase luni sau un an, ci cu siguranță mai mult. Spre exemplu, favorizarea investițiilor presupune un timp mai mare de aplicare și nu putem face acest lucru bătând din palme. Vă mulțumesc pentru ideile și pentru criticile pe care le veți aduce la aceste propuneri. Uh, mulțumesc foarte mult! Și acum vom trece uh, la Elisa Ferreira, care este raportor la următorul proiect și anume la cel referitor la dispoziții comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de raportoare, am lucrat la acest regulament 821 al Comisiei. Propunerile care au fost făcute se refereau la diferitele planuri bugetare care ar trebui să fie armonizate uh, cu uh, semestrul european economic. În felul acesta, Comisia poate să aibă o imagine de ansamblu mai bună referitoare la ceea ce se întâmplă în fiecare țară și referitoare la modul în care se poate lupta împotriva dezechilibrelor. Noi uh, avem un text al comisiei original, uh, am primit această versiune, însă de atunci s-au mai modificat uh, anumite aspecte, respectiv ele s-au îmbunătățit. Am primit deja contribuții din partea raportorilor din umbră cu care am discutat deja. Referitor la primul punct, aici este vorba despre necesitatea de a îmbunătăți planificarea temporală care a fost propusă. În special, cea referitoare la timpul care este alocat Comisiei pentru a aprecia planificarea bugetară din partea statelor membre sigur, acest lucru în contextul planificării bugetare din fiecare stat membru. Pentru aceasta este nevoie de o coordonare, însă acest lucru nu poate să ducă la faptul că la nivel național nu se vor mai respecta pașii care sunt necesari pentru desfășurarea acestui proces. Deci, trebuie alocat suficient timp Însă, Comisia trebuie să acționeze și să reacționeze foarte rapid, astfel încât și statele membre să poată veni cu această planificare de la nivel național. În al doilea rând, este foarte important ca planificarea bugetară a statelor membre să nu fie verificată fără ca înainte să se țină cont și de analizele care au fost realizate în prealabil în contextul recomandărilor semestrului european pentru coordonarea politicilor economice. Aceste analize semestriale trebuie luate în considerare atunci când se fac aceste planificări bugetare. Creșterea anuală, dezechilibrele macroeconomice, acești factori trebuie luați în considerare. De asemenea, analizele trebuie luate în considerare și propunerile în contextul creării de noi locuri de muncă pe piața muncii. Toate aceste studii și analize trebuie realizate astfel încât să poată fi făcute și recomandări din partea șefilor de stat și de guvern în primăvară. Aceste recomandări sunt făcute statelor membre și aceste state membre pot fi astfel capabile să implementeze recomandările în programele lor de reformă, respectiv de stabilitate și convergență. Statele trebuie să fie capabile să își uh, adapteze la aceste recomandări planificarea bugetară pe termen mediu această relație între recomandări preventive și recomandări pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice, toate referindu-se la reformă, convergență și stabilitate. Deci, aceste recomandări reprezintă elemente ale unui singur pachet și ele țin de planificarea bugetară anuală și multianuală. Fiecare stat trebuie să fie capabil să elimine dezechilibrele care au fost constatate și să le corecteze. De aceea, nu trebuie să existe numai o armonizare și o adaptare din punctul de vedere al timpului, ci și în ceea ce privește recomandările care sunt făcute și propunerile. Apoi, trebuie să existe și o comparație și o urmare temporală uh, între acestea și uh, Fiscal Compact. Se vorbește despre programe de parteneriat economic și sigur că și aici trebuie implementate recomandările mai ales dacă vorbim despre un stat cu un uh, deficit uh, excesiv. Aceste recomandări trebuie să contribuie la o coerență sporită care să țină cont de analizele macroeconomice. Analize macroeconomice care sunt făcute pentru ca reformele să se realizeze mai eficient. Să trecem acum la organele independente care se înființează ca urmare a six-pack. Și acestea trebuie să aibă un rol decisiv de jucat. până de la Consiliu până la alte instituții care oferă prognoze economice. Toate acestea sunt menționate aici și cred că este foarte important ca această posibilitate de a face comparații să fie dată, precum și credibilitatea. Pentru că în felul acesta Comisia poate folosi informațiile care provin din fiecare stat membru, le poate aduce la un numitor comun și poate face o comparație bună între ele. Obiectivul nostru este ca Comisia să primească informații mai bune și Sigur, este important să vedem care este competența comisiei, dar și aceasta trebuie să fie limitată, pentru că fiecare are anumite competențe și atribuții și de aceea eu sunt de părere că trebuie clarificat un anumit termen și anume lipsa unei planificări bugetare corecte sau planificarea bugetară deficitară. În acest domeniu trebuie să mai lucrăm și să aducem corecturile aferente. Pentru că dacă se comite o eroare gravă și se constată că ea există într-un plan bugetar, acest lucru nu trebuie formulat prea vag pentru că s-ar putea ajunge la incertitudine juridică. Și acest lucru dăunează și transparenței și de asemenea și credibilității în această procedură corespunzătoare. Și sigur, lucrurile sunt oricum foarte complicate și fără existența acestor erori. Apoi, următorul punct. Primul proiect al planului bugetar trebuie să conțină anumite indicații, anumite elemente referitoare la finanțele publice. Însă trebuie să fie conținute și informații referitoare la investiții, la respectarea agendei în ceea ce privește creșterea și ocuparea și, de asemenea, trebuie să uh, există mențiuni și la reformele care sunt cuprinse de programele de reformă de la nivel național. În felul acesta vom ști cu adevărat dacă uh, aceste indicații se reflectă și în buget. De asemenea, planul bugetar și primul proiect al acestuia trebuie să facă referire și la datoriile publice pentru a arăta modul în care statul uh, se gândește să elimine eventualele dezechilibre, respectiv modalitatea prin care poate să-și plătească datoriile dacă apar asemenea dezechilibre. Planul bugetar trebuie să conțină o serie de elemente, însă Sigur că întregul concept nu poate să rămână complet deschis. Parlamentul European trebuie să fie implicat alături de Consiliu și Comisie atunci când este vorba despre definirea acelor elemente care trebuie să fie cuprinse în primul uh, proiect de plan bugetar. Deci, în ceea ce privește conținutul, nu putem lăsa lucrurile deschise interpretării, pentru că uh, statele membre ar putea să transmită mult prea multe informații și s-ar pierde imaginea de ansamblu cu totul și s-ar putea uita care este esențialul. Și acum în încheiere. Statele membre trebuie să ofere un calendar Eurogrupului și Comisiei referitor la plata datoriilor de stat. Și noi suntem de părere că Parlamentul European ar trebui să se asigure că în document se va regăsi și ceea ce am precizat noi în uh, rezoluție referitor la pactul bugetar. Pentru că um, noi, prin rezoluție, am clarificat faptul că acest six-pack, respectiv pactul bugetar și alte acte legislative trebuie privite ca elemente la care există o contragreutate. Am avut această foaie de parcurs referitoare la implementarea obligațiunilor pentru stabilitate. A existat o propunere a Comisiei din 2011, de asemenea Cartea Verde a acesteia și ulterior uh, s-a discutat și despre fondul de amortizare, acest Redemption Fund, tocmai pentru a se putea trata coordonat datoriile de stat și pentru a se evita că toate eforturile noastre sunt uh, distruse pe piață dacă se începe cu specula. Avem pactul bugetar, six-pack, two-pack, toate aceste acte legislative, însă toate vor fi implementate și vor intra în vigoare dacă în același timp se va mai face un pas cât se poate de clar, astfel încât să existe acțiuni și mecanisme coordonate, mecanisme de combatere a îndatorării de stat, pentru că numai astfel se poate atrage și acest fond de amortizare și se poate evita îndatorarea sporită mai departe. Cam atât. Uh, cam acestea sunt primele mele afirmații referitoare la acest proiect. Mulțumesc foarte mult. Avem 14 oratori care doresc să ia cuvântul. Avem 10 um, uh, raportori din umbră care au lucrat la cele două rapoarte și pe lângă raportorii din umbră mai doresc Sylvie, Liam, Pervan și Gunnar să ia cuvântul și Diego. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, voi închide acum lista de vorbitori. Și pentru că timpul este foarte scurt, voi ruga raportorii din umbră să se rezume la maxim 4 minute fiecare și apoi ceilalți uh, oratori vor putea să se rezume la 3 minute, astfel ne vor mai rămâne aproximativ 4 minute pentru fiecare raportor în încheiere. Vă rog să nu depășiți timpul pentru că altfel vom avea greutăți. Deci vom, uh, voi da cuvântul uh, raportorilor din umbră pe perechi, PPE, SND prima dată, apoi vom merge pe grupuri. Deci, Elisa, tu ești uh, primul raportor din umbră la raportul lui Jean-Paul. Deci, iată, îți dau cuvântul din nou pentru patru minute. Obrigada, Sharon. Um... Mulțumesc foarte mult, Sharon. Ceea ce a spus Jean-Paul Gozes înainte pe tema, pe baza raportului său, este extrem de interesant. El spunea că capitolul 11 este decisiv pentru ca statele care au probleme să poată fi protejate. Și eu cred de asemenea că aceasta este extrem de important. Această idee este absolut esențială. Însă sunt de părere și uh, că poate pe aici, pe acolo ar mai fi uh, loc de îmbunătățire, însă ceea ce ne-a spus el până acum mi se pare deja pozitiv. Însă patru elemente mi s-ar părea de îmbunătățit. Primul punct e vorba de un sistem destul de dur pentru țări care au dificultăți serioase. Dar lucrurile nu par să fie destul de clare în ceea ce privește dificultățile. Colegul nostru Gozes a preluat deja câteva considerente, de fapt 7A și 7C mai ales, dar dacă ar fi să ne uităm în uh, mai atent la acestea, ar trebui, cred eu, să se ajungă la o răutățire treptată a situației și să se ajungă la o procedură în care țara este degradată iar uh, elementele care vor uh, produce această degradare până când se ajunge la o supraveghere, trebuie, deci, aceste elemente să fie determinate, definite mult mai clar, pentru ca toată lumea să înțeleagă când a fost plasată sub supraveghere o țară. Și pentru ca să evităm să existe prea mult uh, loc de interpretare. Un al doilea punct important este unul care cu adevărat aduce o inovare. El se referă la condițiile în care o țară poate să ceară susținere, sprijin. O nouă idee care intervine aici este că o țară ar putea fi, între ghilimele, forțată să ceară asistență din partea FSF, de exemplu. Dar nu aceasta nu înseamnă că FSF-ul sau uh, ESM-ul să acorde acest ajutor. Bineînțeles că o țară poate fi forțată să ceară acest ajutor, dar uh, mecanismul european nu poate să ia, nu trebuie să-i acorde neapărat acest ajutor. Așadar, uh, voi încerca să vorbesc mai clar, spune vorbitoarea. O țară poate să primească ajutor, dar nu poate să fie obligată să ceară acest ajutor și după aceea um, să-l și primească. Aceasta nu este un pas automat după ce ea va cere ajutorul. Și un ultim pas uh, la capitolul 11, e nevoie de detalii mai multe, pentru că se spune că autoritățile statelor membre ar trebui să ofere informații la cerere. Acesta este articolul 10, ultimul aliniat. Există trei sau poate patru puncte care ar trebui să fie detaliate însă, în general, eu zic că este un text foarte bun. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Nu avem, uh, din păcate, timp să mai discutăm, uh, pentru că ați depășit cu 45 de secunde. Doamna Tyson nu este aici, vorbește cineva numele doamnei Marian Tyson? Nu. Nu, eu aș vrea să spun foarte pe scurt. Da? Marian Tyson nu este aici. Dar ce vreau eu să spun se referă la raportul Elizei și anume că ea va introduce, în primul rând, informațiile cu privire la dispozițiile din uh, prevederile din tratat care se aplică la aceste propuneri. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum trecem la ALDE și Carl Haglund are cuvântul și după aceea domnul Tremosa. Carl. Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt raportor din umbră pentru domnul uh, Gozes și uh, vreau să preiau uh, ideea lui Jean-Paul și anume preluarea elementelor din tratat care se referă la acordurile internaționale. Cred că grupul nostru susține într-adevăr acest punct. Este o abordare pozitivă în general. Acesta este, în primul rând, un comentariu de ordin general. Apoi mai sunt și alte aspecte care, cred eu, ar trebui să fie analizate mai îndeaproape. În primul rând, Comisia, în propunerea sa, își acordă singură mai multe puteri și aceasta este o chestiune foarte delicată. Am învățat aceasta și la negocierile pentru pachetul celor șase măsuri, atunci când intervine, bineînțeles, și Consiliul. Știm în același timp că statele membre care se monitorizează reciproc nu este neapărat un model foarte bun. În general, însă, eu sunt pozitiv față de mandatarea comisiei uh, cu dreptul de inițiativă în acest domeniu, pentru că, în final, o țară care este subiectul analizei poate să aibă de câștigat din faptul că cineva din afară analizează situația în care se află. Aceasta este părerea mea. Apoi mai sunt câteva modificări făcute de către raportor pe care nu cred că pot să le susțin în momentul de față. Va trebui să mai discutăm aceste puncte, dar sunt sigur că dezbaterile vor fi foarte ample, având în vedere atmosfera la Consiliu. Un aspect care se leagă de tratat și anume de acordurile internaționale și anume, mai precis, bilanțul anual structural care permite acel 0,5 uh, de deficit structural al unui stat membru și întrebarea este când ar trebui dat semnalul de alarmă pentru depășirea acestui prag, pentru că acest 0,5% din deficit este deja ajustat la situația economică din statul respectiv. Și deci, întrebarea este dacă vrem să dăm semnalul că în ciuda acestor adaptări care se fac uh, la situația respectivă, permitem în continuare unei țări să aibă un deficit structural. 0,5% este foarte puțin, deci nu permite prea mult. Asta este ceea ce vreau să spun. Deci nu prea văd eu scopul acestei 0,5%. Am putea să dezbatem acest aspect. Dacă vrem însă să mergem după litera tratatului, 0,5% este ceea ce se spune în tratat. Nu sunt convins însă dacă se regăsește chiar așa sau nu în tratat. Un comentariu, dacă îmi permiteți, de asemenea, pe tema finanțării structurate și structura plăților din cadrul fondurilor europene. Știu că sunteți la curent cu evoluțiile din Ungaria. Am discutat foarte mult uh, la negocierile pe tema celor șase măsuri, pentru că raportul meu uh, propunea același lucru, dar nu a avut o majoritate. Însă s-a văzut că această dezbatere este acum de actualitate și cred că este de asemenea un aspect foarte delicat pe care ar trebui să-l analizăm. Comisia, Comitetul Regiunilor a trimis de asemenea un mail destul de critic astăzi pe această temă. Apoi, capitolul 11, inițiativă, de asemenea un punct pe care trebuie să-l considerăm, care ni se pare pozitiv. Nu am niciun obiecție de principiu față de acest punct, însă sunt convins că acesta va duce la alte consecințe și deci trebuie discutat de aproape. Cam acum mi-am epuizat cele patru minute, cred. Mulțumesc, Raymond! Thank you very much, Sharon. Mulțumesc, Sharon. Eu sunt raportor din umbră din, pentru raportul Ferreira. Și cred că acest raport este o oportunitate foarte bună de a discuta, în fine, o idee pe care eu o voi introduce ca amendament din partea ALDE vorbesc de propunerea de crearea unui fond de salvare european, o propunere germană din partea Consiliului, care ar uh, pune împreună toate datoriile dincolo de 60% din datorie din PIB. Acest fond de salvare european ar avea o durată de 20-25 de ani și ar fi legat de o disciplină fiscală foarte strictă și nu ar fi necesară o schimbare a tratatelor pentru el. Aceasta ar permite țărilor în dificultate să se financeze la rata, dobândă, rata dobânzii foarte scăzută și să continue reformele și consolidarea fiscală din punct de vedere al creșterii sustenabile. Acest fond de salvare european ar fi o soluție atât pentru o rată de dobânzii bună, dar și pentru o disciplină fiscală mai strictă. Mă bucur că ne-am putut pune de acord pe această temă cu doamna Ferreira și sper să putem să-l convingem și pe Monsieur Gozes de la PP, care sper eu să îmbrățișeze această idee. Criza nu s-a terminat și în continuare vom avea turbulențe pe piață, deci nu putem să ne așteptăm ca BCE-ul să soluționeze întreaga criza datorilor publice. Trebuie să dăm astfel un semnal piețelor și anume că facem progrese și că ne îndreptăm către o integrare fiscală și economică mai bună. Știu că euroobligațiunile nu sunt momentan o temă de actualitate, ci vor fi probabil pentru următoarea criză financiară care va urma. Înțeleg îngrijorările în legătură cu aceste obligațiuni ale unor state membre. Eu vin din Spania, care nu este o țară pe care putem să o considerăm ca fiind uh, una plină de bune practici. Ieri am aflat de asemenea și despre deficitul real uh, de anul trecut, 8,5% din PIB, nu 6% cum se spusese inițial. Știu deci că suntem departe de ideea de euroobligațiuni, după cum ziceam, dar cu siguranță ne trebuie câțiva pași în direcția um, bună și de aceea Fondul de Salvare European ar putea să fie un pas bun în această direcție. O a doua chestiune pe care aș fi dorit să o comentez și aceasta este opinia mea personală, și anume că ar trebui să analizăm acest pachet și în comisie. Eu cred că singurul fel de a năspri regulile este să ne asigurăm că statele membre nu sunt cele care decid ce se întâmplă cu celelalte state membre prin Consiliu. Comisia trebuie să fie singura care să acționeze prin standarde neutre și obiective. Aceasta este opinia mea. Ce scuze. Comisia ar trebui, deci, să aibă ultimul cuvânt în ceea ce privește sancțiunile pentru deficitul excesiv în toate statele din zona euro. Comisia trebuie de asemenea să aibă un rol de supraveghere pentru a asigura că neutralitatea, transparența și consecvența sunt aplicate în, în ceea ce privește toate sancțiunile care se impun. Și în final, doamnă Ferreira, sunt de acord și cu amendamentul 21 câteva circumstanțe de excepție ar trebui să se considere în momentul în care ele se conformează la programele de adaptare. De asemenea, sunt de acord și cu ideea de a da un rol uh, sporit Parlamentului European în procesul către o transparență și o responsabilitate mai mare uh, de uh, contabilitate și, în general, economică. Mulțumesc! Acum uh, ai 8 minute pentru că am ajuns la următorul uh, punct, de fapt, în același bloc. Da, Permiteți-mi, doamnă președinte, să vă spun că salut în general o mai bună guvernanță economică. Cred că vine însă cu 10 ani prea târziu. Regulile fiscale stricte sunt esențiale pentru o uniune fiscală și pentru o uniune monetară. Sunt însă optimist în general. Acum un deceniu Germania era numită omul bolnav al Europei, dar acum a devenit motorul de economic al Europei care duce înainte reforme structurale și de ocupare și care este considerată un model. De asemenea, s-a făcut îmbunătățiri și în ceea ce privește legislația în acest domeniu. Acest exemplu ar trebui să fie urmat, însă anumite țări foarte îndatorate, cum ar fi uh, Italia sau domnul uh, iar domnul Rajoy din Spania, prim-ministru, și domnul Monti au spus că trebuie să se angajeze în acest sens. Însă o altă problemă ar putea să vină din partea Franței. Președin... Candidatul la președinție François Hollande a promis că va renegocia pactul bugetar dacă va fi numit, dacă va fi ales președinte. Și astăzi am citit în Wall Street Journal Online că dorește să crească um, impozitul pe veniturile foarte mari, pe salariile foarte mari, uh, și cred că toate aceste persoane o să se mute în curând în Belgia, în Londra și în alte părți. Atunci când s-a crescut uh, vârsta de pensionare de la 60 la 62, vă rog, domnul Jean-Luc Monchon, președintele frontului de stânga, front de gauche, a declarat că aceasta este stâng, moartea uh, uh, unei stil de viață francezesc, French way of life. Și s-a gândit cum va continua această, uh, aceste aceste reforme. De asemenea, așadar, uh, vom vedea ce vor aduce alegerile în legătură cu acest French Way of Life. În ceea ce privește raportul domnului Gozes și sugestiile sale de a plasa un stat membru sub protecție legală, mi se pare că aceasta va putea duce la o stare prelungită de suspendare a de plăți ceea ce ar putea, de exemplu, să semene cu propunerea făcută de guvernul olandez anul trecut. Înțeleg acest raționament și aș vrea să adaug de asemenea că dacă un stat membru nu dorește să își cedea suveranitatea în acest domeniu, ar trebui să aibă opțiunea să iasă din zona euro. Această referință ar trebui să fie foarte clară în text. În contextul stabilirii unor sancțiuni și a unei supraveghere asupra unui stat care își continuă încălcarea acestor obiective, ar trebui să existe o propunere din partea Comisiei Europene care să permită tăierea fondurilor europene sau accesului acestui stat la Uh, fonduri. În cazul unor um, state care într-adevăr nu își îndeplinesc obiectivele, ar trebui într-adevăr să existe un mecanism pentru ca Comisia să poată acționa. Doamna Ferreira, de asemenea, a uh, susținut propunerea Comisiei. Domnul Gozes vorbește despre cheltuielile excesive, doamna Ferreira însă vorbește de um, anumite probleme legislative, iar propunerea Comisiei de exemplu, momentan, nu poate să permite comisiei în toate cazurile să um, adreseze o avertizare către statele membre. Eu cred că aceasta este un risc pentru regulamentul în cauză. În cazul unei situații economice foarte grave, doamna Ferreira dorește o adaptare înceată către, și pas cu pas către obiectivele stabilite și o adaptare a datoriei uh, la regula de aur. Comentariul meu final se referă la un aspect discutat la mine în grup. Doamna Ferreira dorește ca supravegherea Președintele întrerupe din fericire pentru că voratorul vorbește foarte repede și este foarte dificil, spune președinta, pentru interpret să urmeze. Doamna Ferreira, reia vorbitorul, dorește să lege sub prevegherea bugetară de o foaie de parcurs concretă pentru introducerea unor euroobligațiuni. Această abordare de qui duce ironia chiar mai departe. Orice politică care necesită o, măsură sănătoasă de, uh, de revizuire a economiei unui stat și de subvenționare uh, duce, bineînțeles, la nevoia unei solidarități adevărate și aceasta înseamnă că toate țările ar trebui să se adapteze la regulile unei uniuni monetare fără principii de bailout și uh, către o guvernanță economică sporită, pentru că dacă nu, moneda noastră nu va mai avea nicio șansă. Mulțumesc! Much, um... Mulțumesc foarte mult și trecem acum la raportorii din umbră din partea verzilor, Sven și Filip. Okay, ähm, ich würde gerne Sätze sagen. Aș dori să spun și eu câteva cuvinte referitor la proiectul de raport. Ă, întâi referitor la versiunea comisiei și apoi ă, proiectul de raport al lui Jean-Paul Gozes. În primul rând, ă, trebuie spus că acest raport este penultima șansă din contextul crizei de a uh, proceda democratic. Cu six-pack-ul, pachetul celor șase măsuri, am făcut un prim pas, dar în ceea ce privește programele de criză, am, uh, avem foarte puțin control democratic. Am uh, realizat o serie de audieri, însă un cadru juridic pentru ceea ce se întâmplă acum în țările care se găsesc în criză, nu avem în prezent. De aceea, acest raport reprezintă o șansă de a crea un oarecare cadru care să stabilească ordinea. Și acest lucru este necesar dacă este să observăm cum stau lucrurile în Grecia, Portugalia, Irlanda, Uh, care este situația socială, dar și economică din aceste state. Și nu putem să spunem că aceste programe au fost un succes răsunător. De aceea este important ca noi să obținem acolo controlul parlamentar. Pentru mine se pune însă și întrebarea dacă domeniul de aplicabilitate al acestui regulament, dacă acesta a fost ales corect. Deci dacă uh, este vorba numai despre uh, țările zonei euro, unde avem nevoie de acest control democratic mai strict, sau dacă nu este necesar să ne aplecăm și mai mult asupra uh, lucrurilor care se întâmplă cu banii europeni în România, Letonia și alte țări precum acestea. Pentru că cred că ar trebui să aruncăm o privire și în aceste țări. Sigur că trebuie să ne întrebăm care ar fi cadrul juridic. Însă această întrebare o adresez și comisiei și mă întreb cum s-a ajuns la această limitare a cadrului de aplicabilitate. Uh, cred că ar trebui să discutăm aici despre țările din afara zonei euro. Pentru că știu, este vorba despre țări uh, precum Marea Britanie, care au și ele mari probleme și nici ele nu sunt tratate la același nivel. Însă ceea ce se întâmplă acum în Europa de Est necesită control democratic. În plus, în ceea ce privește întrebarea cine să se găsească sub acest cadru, uh, sigur, Comisia trebuie să aibă un rol foarte puternic, însă nu trebuie să existe un singur actor care să decidă. Mie mi se pare că ideea unei majorități calificate inverse de la Consiliu este Uh, posibilitatea cea mai potrivită. Și cred că ar trebui să mergem pe direcția uh, pe care a propus-o Jean-Paul Gozes. Al doilea punct uh, asupra, la care vreau să mă refer este faptul că, sigur, avem de-a face cu diverse instituții, cum ar fi BCE-ul, dar autoritățile de supraveghere pe care le-am înființat împreună uh, sunt și ele prezente și credem, conform articolului 3, că trebuie să implicăm și alte instituții. Și acolo unde Barca Central Europeană este autoritatea de supraveghere, cum ar fi uh, articolul 3.3, aici trebuie implicate și celelalte instituții, precum AIOPA, pentru că criza financiară uh, a ajuns de mult și în domeniul asigurărilor. De aceea ar fi foarte bine să includem aceste uh, instituții aici. În ceea ce privește programele de adaptare macroeconomică, în privința acestora trebuie numite foarte clar obiectivele de strategie de creștere și ocupare. Acestea trebuie luate în considerare și trebuie subliniat că ele trebuie atinse, astfel încât, paralel cu acest program, să existe și un, parteneri, un program de parteneriat economic și, în același timp, trebuie să menționăm pe ce direcție trebuie furnizată asistență tehnică. Și mă refer aici și la bună guvernanță și la funcționarea statului, precum și la uh, funcționarea unui sistem fiscal. Toate aceste lucruri trebuie să fie stabilizate. De asemenea, credem că este important că semestrul european pentru coordonarea politicilor economice abordează dezechilibrele macroeconomice. Acestea trebuie incluse în programele deja existente pentru ca uh, structurile paralele să fie evitate, însă în ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice menționate la articolul 8, uh, um, mecanismele de supraveghere trebuie să joace un rol important în continuare, pentru că altfel vom avea numai tabele, însă criza nu va fi abordată din unghiul corect. Deci avem nevoie de mai multe concretețe în această privință. Și ultimul punct este, din perspectiva noastră, faptul că toate rapoartele uh, cel puțin rapoartele uh, trimestriale, conform articolul 3, referitor la progresul realizat, îmi cer scuze, de la articolul și conform articolului 5, deci aceste rapoarte trebuie să devină publice. Nu se poate ca noi să auzim de ele din diverse surse mediatice, din Financial Times și nu de la sursa directă. Deci, uh, la redactarea acestor rapoarte, noi dorim să fie implicată și societatea civilă și partenerii sociali. În fine, salutăm propunerea lui Jean-Paul Gozes, conform articolului 11, capitolul 11 din Statele Unite și anume să se prevadă un mecanism asemănător, astfel încât ideile de bază uh, Sven, îl întrerupe președinta, ai depășit cu un minut și jumătate timpul alocat. Filip, din partea verzilor. Uh, on, Ferreira report. Uh, Patru aspecte referitoare la raportul Ferreira pe care vrem să le subliniem. În primul rând, vrem să existe echilibru între eficiența economică și uh, justiția socială. Aici uh, vom pune în clauzele orizontale din tratat. De ce să repetăm acest lucru? Pentru că știm că Comisia ignoră acest lucru, ca și în cazul Greciei. Atunci când se taie salariul minim, se spune că nu este competența Uniunii Europene, ci a guvernelor. Și acest lucru este specificat în tratat. Să-i amintim Comisiei că operează în anumite granițe. În al doilea rând, cu strategia Europa 2020 privind locurile de muncă și creșterea, avem nevoie, în cazul bugetelor trimise de statele membre, să vedem legătura dintre bugete și strategia Europa 2020. În al treilea rând, trebuie să consolidăm aspectul democratic și aceasta Um, determină schimbări în calendar. Așa cum se găsește acum calendarul, Parlamentul Național decide bugetul, dar nu mai este practic, nu mai este o democrație reală. Parlamentele naționale au un proiect care a fost prenegociat între guvern și comisie și nu putem decât să îl respingem sau să acceptăm. Nu mai este vorba de democrație este democrație după standardele de la Beijing, nu cele de la Bruxelles. Discuțiile cu partenerii sociali trebuie de asemenea subliniate. În al patrulea rând, credem că Comisia trebuie să facă toate modelele și metodologiile pe care le folosește publice Veți crede că nu e important, dar este. Aduceți-vă aminte, acum doi ani Comisia a declarat, în ciuda tuturor uh, realităților, că Grecia este solventă, dar nu era. Dacă forțăm Comisia să, să ne spună cum ajunge la cele concluzii, am fi putut atunci să împiedicăm acest lucru. Prin urmare, avem nevoie de transparență, nu doar la nivelul statelor, ci și la nivelul comisiei. Aici voi încheia. N-am ajuns încă la sfârșitul uh, timpului acordat. Celor care cer mai multe puteri pentru comisie le spun că democrația înseamnă alegeri corecte și înseamnă echilibru. În fiecare sistem politic, fiecarei instituții îi se oferă puteri nerestricționate de altă instituție. Dacă vă place sau nu ceea ce face Comisia, oricare ar fi situația, trebuie să avem un echilibru. Celor care spun lăsați Comisia să decidă fără alte păreri, le spun că nu este posibil. Vă cer ca parlamentari să evităm acest lucru. Noi vom fi cei care ne vom lua adio de la democrația europeană. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte bine. Ajungem la GUE, Nicola Șuntes, apoi Miguel Portaș. Θα είμαι σύντομος. Τι μας καλεί η έκθεση. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mă refer și eu la aceste rapoarte. Ce ni se cere aici? Ce suntem încurajați să facem? Suntem încurajați uh, să facem același lucru în Parlamentul European și să urmăm uh, sfaturile Comisiei. Să urmăm recomandările care au fost făcute societății civile. În principiu, aceasta este o luptă continuă. Acest pact pentru stabilitate este, în principiu, și mai puternic exprimat decât cel referitor la uh, guvernanța economică. Și acum uh, textul urmează să fie formulat și mai strict, și mai sever. După părerea mea, mergem în uh, direcția greșită. Aceasta este rețeta greșită. A doua observație. Colegul nostru a constatat și subliniat în același timp că noi în rapoartele noastre trebuie să facem trimitere la faptul că ceea ce se va adopta acum va trebui să se bucure de sprijin și în rândul populației, pentru că știu că vor exista uh, referendumuri în rândul populației. Însă, rezultatul poate fi o, politic, o catastrofă politică, pentru că ceea ce se întâmplă în Grecia cred că nu este foarte bine înțeles de toată lumea. Și cred că nu se referă numai la Grecia, ci și alte state sunt afectate. și cred că nu reușim să rezolvăm problema prin acești pași pe care i-am întreprins. Jean-Paul Gozes, în uh, amendamentul său numărul 1, a plasat totul în afara Uniunii. Deci, uh, asistență financiară externă din afara Uniunii. Și iată, se ridică o serie de întrebări. Nu știu cine a luat această decizie ca, de exemplu, femeiul să fie activ aici. Sigur, am mai discutat de multe ori despre aceste subiecte, dar chiar aș vrea să știu cum trebuie să înțelegem acest lucru. Deci dacă femeiul nu este o instituție de-a noastră, atunci ei trebuie să acționeze separat de noi. Atunci mă gândesc că Poate ar fi bine să discutăm mai în detaliu despre aceste lucruri. Și acum, în al doilea rând, dacă am înțeles eu corect, dacă s-a tradus corect, pentru că nici acest lucru nu știu, la amendamentul 3 se propune să se elimine o anumită formulare. Deci dumneavoastră sunteți de părere că uh, statele trebuie susținute prin acest fond uh, structural. Eu cred că dacă așa stau lucrurile, atunci situația este foarte complicată. Aș vrea să vorbim mai în detaliu despre aceste lucruri. Supravegherea este din ce în ce mai strictă și durează tot mai mult. Și, după părerea noastră, acest lucru nu rezolvă cu adevărat uh, situația din țările uh, membre. Mulțumesc. Urmează Miguel. Am trei lucruri de spus referitor la raportul Elizei Ferreira. Atât raportul Elizei cât și cel al lui Jean-Paul Gozes sunt parte a unui puzzle, a unui singur pachet care sunt uh, strâns legate sau care se referă la uh, chestiuni ce se suprapun. Referitor la rapozul Elizei, este de fapt raportul lui Jean-Paul Gozes, asta e prima problemă pe care o am. În al doilea rând, calendarul. Cred că ne confruntăm cu o problemă importantă. Am venit cu ideea semestrului european. Acum vrem să începem un proces de supraveghere a bugetelor care nu ține doar șase luni sau un an. Și aceasta ne va duce până la urmă la întrebări referitoare la democrație. E o problemă democratică. Țările trebuie să-și elaboreze planurile bugetare, ținând cont de uh, anumite linii europene și referitor și la priorități uh, legate de fiecare țară în parte. Dar aici avem ceva cu totul diferit. Guvernul trimite planul bugetar, dar între timp, se introduce o nouă procedură și potrivit acestei proceduri, guvernului se va cere să revizuiască planul bugetar. Astfel că parlamentele naționale sunt doar un consiliu consultativ. Bruselul decide până la urmă nu are nicio legătură cu democrația, ci cu Uniunea Federală. Nu are nimic de a face nici cu o Uniune bazată pe respect și pe confederație. Apoi, aș putea fi de acord cu ideea coordonării emitenților de datorii naționale. Sunt de acord și că um, anumite um, părți nu pot fi um, egale cu euroobligațiunile. Dar democrația națională este împiedicată. Parlamentele naționale sunt. Uh, Parlamentelor naționale li se ia cea mai importantă putere bugetul este poate cea mai, una din cele mai importante sarcini ale Parlamentului. E vorba de strangularea democrației. Politicile de salvare se dovedesc a fi dezastre, chiar dacă sunt aplicate sau nu. Mulțumesc că ați reușit să fiți foarte eficient. Urmează Silvi Gura, Pervanș Beres, Silvi. Mulțumesc, doamnă președinte. Multe lucruri au fost deja spuse. În primul rând, un lucru la care țin, Corina a plecat, dar cred că toți raportorii Six Pack, din care făcea parte și Eliza, am încercat să păstrăm aceeași linie. Și anume, să determinăm Consiliul să facă anumite aranjamente. Spre exemplu, cum a spus Sven, să revenim la uh, majoritatea calificată inversată. Este coerent cu ceea ce am decis și pentru six-pack. În al doilea rând, sunt de acord cu ideea că trebuie să existe un control democratic, decizii la fel de fundamentale ca și cele prin care țările sunt plasate sub uh, supraveghere consolidată și așa mai departe. Problema nu este Comisia sau Consiliul, ci intervenția Parlamentului. Cred că este o problemă ce trebuie dezbătută. Sunt în favoarea unei comisii puternice care să ia recomandări curajoase și dacă există o majoritate pentru a respinge decizia, să se discute public. Cred că trebuie să fim consecvenți cu ceea ce am spus în six-pack. Apoi, cred că fondurile de amortizare și Chapter 11, în aceste două probleme sunt de acord cu Jean-Paul Gozes. Dacă adoptăm, adoptăm uh, măsuri de tipul Chapter 11 fără a face tot ce putem pentru a ajuta statul. Deja se întrevăd posibilități de incapacitate de plată. Trebuie să fie o soluție de ultimă instanță. Trebuie, să, înainte să considerăm alte alternative. Sunt de părere că trebuie să facem legătura între aceste două aspecte, cel puțin din punct de vedere politic. Pregătim uh, amendamente în ALDE. Mai am de spus mai multe referitor la fondurile de amortizare. Îi mulțumesc Elizei că am menționat și uh, roadmap. Nu știu dacă experiența Greciei ar trebui să ne ducă la un mecanism ceva referitor la înghețarea averilor din străinătate. Sunt șocată că europenilor li se cere să fie solidari, dar în statul respectiv nu se cere același lucru. Clasele bogate au bani în alte state, fie în Elveția sau un alt stat din zona euro. Cred că un mecanism de înghețare a averilor din străinătate trebuie declanșat foarte repede și de vreme. Am o întrebare pentru Eliza. Mi se pare că după tratatul de la Maastricht, protocolul numărul 2, este ceva neclar pentru oamenii obișnuiți. Se vorbește de procedura de deficit excesiv. Ești de acord că se acoperă și lupta împotriva deficitului și datoria? Mă întreb dacă ar trebui să, să renunțăm la acest limbaj. În acest moment, elementul cel mai important este reducerea datoriei. Cred că trebuie formulat un mesaj mai clar, dar sunt de acord în principiu. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Raportorii din umbră aveau 4 uh, minute, restul au 3 minute și jumătate. Urmează Liam. Uh, dați-mi voie să-mi exprim uh, rezerva privind uh, demersul propus de raportul Gozes. Parlamentul a votat de curând o rezoluție în care indică faptul că conținutul tratatului de pe 1 martie este inutil, referitor legat de uh, discuțiile pe care am avut pe marginea six-pack. Se propune introducerea a ceea ce am respins la discuțiile anterioare. Cred că e cam imprecis. Vorbesc de faimoasa regulă de aur legată de deficitul structural. Regula de aur nu se regăsește în six-pack. Dacă ar exista astăzi un referendum în statele membre, răspunsul ar fi nu la regula de aur. Dar vreți să o introduceți pe geam și nici măcar nu ați îndrăznit să o aduceți în discuție când am discutat six-pack. Regula nu are sens decât dacă putem să detectăm un deficit structural pe termen lung, care nu variază pe termen lung, creșterea potențială a economiei referitoare la costul de producție. Dacă acest lucru există, deficitul uh, poate varia în funcție de uh, împrejurări. Comisia Europeană recunoaște chiar deficitul structural, conceptul acesta evoluează pe termen scurt și a evoluat și recent, având în vedere conjunctura. Având în vedere scăderea, cre, scăderea cererii, pentru că este criză. Dacă legăm această noțiune de deficitul uh, de deficit și de creștere, dacă tăiem toate instrumentele care ne permit să, să creștem cererea și să creștem uh, creșterea economică, obiectivele six-pack și two-pack este să neutralizeze instrumentele care permit creșterea economică. Pentru aceste motive pe care le voi menționa și mai târziu, consider că transformăm cele șase măsuri într-un pistol cu care tragem în creșterea economică și, prin urmare, le cer tuturor colegilor să analizeze raportul cu circumspecție, pentru că mi se pare că domnul Gozes se joacă în plan uh, democratic și în plan economic. Mulțumesc că uh, ați reușit să vorbiți chiar trei minute. Pervanș. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am remarcat în ambele raporturi dorința de a evolua. Am uh, remarcat la Eliza logica semestrului european, referirea la articolul 148, mi se par puncte pozitive în spiritul raportului lui Jean-Paul Gozes, condiționalitatea macroeconomică sau ideea Chapter 11 la nivel european, mi se pare o propunere utilă. Dar am trei observații în ceea ce privește cele trei rapoarte. E prima dată când se folosește articolul 136, e o ocazie importantă pentru a rezolva problemele zonei euro. Miza este de a ști dacă acest demers răspunde problemelor din zona euro. S-a spus uh, colectiv când am adoptat six-pack dezechilibrul macroeconomic nu este acoperit de pactul de stabilitate nici după ce a fost revizuit, nici după ce a fost înscris în Constituție. La aceste întrebări nu putem răspunde. Este singura întrebare pe care ne-o putem pune. Comisia a încercat să să elimine acest zgomot fără a trata problema esențială. Cum poate zona euro să, să răspundă problemelor echilibru economic și a investițiilor? Ne aflăm într-o zonă nebuloasă din punct de vedere juridic, care mi se pare contraproductivă. Toată lumea este disperată. Nimeni nu poate să spună care sunt regulile aplicabile și care sunt consecințele. Cum poate un guvern național să ia deciziile politice, ținând cont și de aceste decizii. Am uh, două puncte în ceea ce privește tratatul internațional, când el a fost validat, când s-a căzut de acord că creșterea nu este inclusă. Comisia a vrut să adauge și acest aspect. În mod fundamental, mulți colegi au vorbit de democrație și au fost neliniștiți referitor la, la democrație și cum poate fi încălcată de aceste două texte. Doamnă președinte, mai dați-mi, vă rog, încă 30 secunde. Principalul deficit democratic este că am fost curcircuitați de o propunere a unor state membre de a scrie un nou tratat pe care nu l-am discutat în detaliu. Poate unii colegi consideră că unele elemente din tratat nu sunt fondate și aceste prevederi vor să fie uh, înscrise în legislația secundară, dar ele nu sunt semnate și departe de a fi ratificate. Cred că ar trebui să luăm aceste două texte. Nu aceasta este calea de a rezolva greutățile zonei euro. Să-i dăm Comisiei o nouă propunere care să țină cont de dezechilibrele macroeconomice și cam atât. Mulțumesc, Gunnar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Avem o abordare oarecum diferită decât colegii din Franța. Eu înțeleg uh, de ce se simte deja în aer tensiunea Revoluției franceze și înțeleg de ce este așa și probabil de aceea am și ezitat să mă aventurez în această dezbatere, însă totuși uh, voi spune care este părerea mea și o să iau parte cu domnul Gozes. În ceea ce privește ceea ce prive, uh, propune dumneavoastră în raport, cred că este important și trebuie să ne uităm dintr-o anumită perspectivă la aceste propuneri, care nu corespund însă aceste propuneri cu ceea ce au spus unii colegi. Nu putem să schimbăm impactul deficiturilor, așa cum credem noi, prin uh, faptul că noi, ca politicieni, spunem că uh, deficitul nu este important. Cred că avem o responsabilitate clară să înțelegem că nu putem schimba prin uh, decizii politice faptul că deficitele sunt un lucru extrem de periculos. Și în ciuda ceea ce s-a spus uh, până acum de către prietenii mei aici, deficitele nu creează prosperitate, ci mai degrabă subminează creșterea și prosperitatea un deficit excesiv nu poate să stimuleze în niciun caz economia, ci mai degrabă să o împiedice, să împiedice dezvoltarea și dacă ne uităm peste tot în Europa, vedem că acolo unde există deficit, acolo există stagnare în același timp și, uh, și uh, creștere negativă și care subminează prosperitatea. Deci eu cred că trebuie să ne uităm la ceea ce avem concret. Și pentru a putea prezerva uh, prosperitatea, este mai bine să avem, de exemplu, rata dobânzii mai mică, care este mai bună pentru creștere decât um, rate, rate foarte mari. Din păcate, avem de diverse experimente de laborator în direcția pe care a menționat-o și colegul meu înainte. Dar când discutăm despre problemele legate de subsidiaritate, eu zic că este important să știm că atunci când vorbim despre aceste două rapoarte și le adaptăm, să facem o diferență între politici și reguli. Cred că avem reguli foarte stabile împreună pe care le putem respecta și pe care le putem controla de asemenea. Asta este ceea ce cred eu că putem să facem împreună. Dar nu ar trebui să fim gata de, să facem uh, diferite judecăți asupra diferitelor politici doamna Berez și ceilalți pot să vorbească de orice politică în Franța în momentul în care respectă regulile pe care le-am stabilit. Și cred că este important ca atunci când uh, finalizăm aceste două, două pachete legislative să aplicăm în continuare regulile și diferențele politice apoi pot să persiste în politică, dar noi trebuie să respectăm aceleași reguli din acest punct de vedere. Mulțumesc și acum uh, Diego la sfârșit. Obrigado, Sharon. Mulțumesc foarte mult, uh, Sharon. În primul rând, aș vrea să felicit uh, pe cei doi raportori pentru activitatea pe care au depus-o și aș vrea să fac câteva comentarii generale în legătură cu aceste rapoarte și apoi aș vrea să mai mă refer la câteva chestiuni specifice. În primul rând, orice analiză trebuie să țină cont de circumstanțele generale și deci de pachetul celor șase măsuri, de pactul bugetar, de faptul că s-a lucrat foarte mult acum concret la semestrul european și la legislația aferentă. Cel mai important este însă să le transmitem cetățenilor că nu vrem să ne întoarcem mereu la zero pentru a începe de la început cu regulile. Trebuie să fie clar că legislația respectivă este, cons- este consecventă și coerentă. Avem pachetul celor șase măsuri și avem și tratatul interguvernamental. În plus, această soluție n-ar trebui să fie prea complicată și nici prea birocratică. Eu vorbesc ca avocat și Jean-Paul este tot avocat. Avocaților le place foarte mult să se confrunte cu legi complicate, pentru că aceasta înseamnă că oamenii au nevoie de ei, au nevoie de asistență juridică pentru ca să înțeleagă ce se întâmplă. Noi n-ar trebui să facem așa, ar trebui să nu începem să ne complicăm în instituții și proceduri și așa mai departe, ci ar trebui să avem reguli clar, practice și eficiente, care ar trebui să includă neapărat o componentă democratică și parlamentară, așa cum au spus-o și mai mulți colegi uh, înaintea mea. Deci, în final, uh, această legislație trebuie să se potrivească cu six-pack-ul, trebuie să fie democratică și trebuie să fie practică. Mai ales în ceea ce privește raportul domnului Gozes, cred că există anumite idei noi menționate în raport care sunt foarte bune, de exemplu posibilitatea de a oferi protecție legală unei țări. Poate că ar trebui să subliniem această idee și să ne oprim și asupra liniatului 7a, care vorbește despre țări în dificultate. Poate că ar fi mai bine să analizăm textul mai îndeaproape. Acum, în ceea ce privește raportul doamnei Ferreira, aș vrea să subliniez importanța soluțiilor propuse de comisie care impune țărilor să ceară asistență. Deciziile acestea ar trebui să fie publice. Este foarte important pentru transparență. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult tuturor! Cred că acum putem să dăm raportorilor câte patru minute fiecare. Știu că este foarte greu să răspundem la toate întrebările, dar poate reușiți să faceți doar câteva remarci finale. Jean-Paul, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc mai ales celor care și-au exprimat opiniile și au făcut critici. Este întotdeauna foarte util să ai tot felul de astfel de comentarii. Nu vreau să răspund la toate întrebările, ci vreau să mă refer la câteva chestiuni. Unele spuse de către domnul Huntis, care nu este de părerea mea, el m-a întrebat ce părere am eu despre amendamentul 3? Amendamentul 3 este prevăzut pentru suprimarea sancțiunilor pe tema fondurilor regionale și deci cred că merge în sensul pe care doriți dumneavoastră și pe care dorim cu toții. În ceea ce privește întrebarea lui Silvii, despre activele private în străinătate. Aceasta este o problemă dificilă. Vreau să vă amintesc că acum câteva luni, poate chiar mai mult, s-a discutat de încercarea de a elabora la nivel european o regulă care să permită înghețarea în Europa a averilor sau uh, bunurilor pe care anumite persoane um, care își persecută, de exemplu, popoarele, cum ar fi dictatori, le au în străinătate. Aceasta este destul de dificil în momentul de față, deci înghețarea acestor averi și venituri, pentru că acestea sunt câteodată în afara Uniunii Europene sau în interiorul ei, dar dacă ne gândim la Grecia, de exemplu, fondurile se găseau în Elveția și în uh, Statele Unite. Da, într-adevăr, în, uh, în, în Elveția și în Statele Unite. Și problema este de aceea destul de dificilă. În ceea ce privește protecția juridică. Spuneam înainte că mă bucur de ideile pe care le-am primit de la diversi colegi de îmbunătățirea controlului democratic în această situație, pe care cred eu că momentan este destul de crudă, dar care corespunde realității în momentul de față și am putea să ne gândim care este eficacitatea funcționării acestor mecanisme ale Uniunii Europene față de Grecia, având în vedere acțiunile troicii în ultima vreme. Dacă îmi înțeles bine, reprezentantul Uniunii Europene la Troica este un șef de unitate. Deci, nu știu care sunt calitățile acestei persoane, dar dacă aceasta îi permită să aibă un dialog adevărat cu instanțele guvernamentale și dacă este cu adevărat credibil. Vreau să mulțumesc în final, însă tuturor și lui Lim, pentru că el mi-a oferit părerea lui despre felul în care uh, putem să mergem mai degrabă către stânga. Nu sunt de neapărat o persoană de stânga și nu cred că vreau să abolesc deficiturile prin creștere în orice caz, dar cred că am, m-am bazat pe uh, cunoștințele mele economice, pentru că am licență în științe economice și când citesc cronicile tuturor economiștilor, uh, cei care știau ce se va întâmpla au și o soluție și dacă ne uităm la toți, vedem că este foarte greu să alegi pe unul dintre ei care să, fie, să aibă dreptate, pentru că fiecare merge cu altă teorie în altă direcție. Însă, în legătură cu tratatul, și voi încheia aici, vreau să spun că rezoluția Parlamentului pe care și eu am votat-o, te amintesc, am votat-o, chiar dacă sunt din UMP, uh, această rezoluție prevedea că este inutil să trecem printr-un tratat pentru a obține ceva la nivel interguvernamental în Europa. S-a spus în această rezoluție că ideea unei guvernanțe eh, economice nu este o idee proastă. Ceea ce se spunea este că tratatul era inutil în acest context. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați acordat atâta timp. Da, ați depășit cu 10 secunde. Nu, ați mai fi avut 10 secunde, îmi cer scuze. Acum trecem la Eliza. Obrigada, também eu quero mulțumesc Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuția la această dezbatere și aș vrea să menționez 3-4 puncte. Miguel Portaș. Trebuie să facem distinția între plan bugetar și împrumut. Există mai multe analize care se vor face pe baza bugetelor statelor membre dar acestea nu pot funcționa în afara legii legislației europene. Unu, că propunerea va fi gata pe 30 noiembrie și, de fapt, bugetul va fi gata pe 30 aprilie. Bugetele naționale, bineînțeles că sunt supuse unei legislații proprii. Este un punct foarte important de care ați vorbit și trebuie să, să ținem cont de el. În ceea ce privește deficitul excesiv, în textul original, în propunerea mea, eu am propus uh, acele așa numite trigger-uri automatice, uh, automate, îmi cer scuze, și domnul Gozes și cu mine am încercat, deci, de fapt, să îmbunătățim monitorizarea mai strictă a unei țări în momentul în care situația se deteriorează în țara respectivă. Poate că ar trebui să se revizuim uh, mecanismul aplicat în acest caz. Pervon și alții m-au întrebat dacă acest text uh, va aborda toate problemele și bineînțeles că nu va aborda toate problemele. Știm că pachetul celor șase măsuri nu va reuși de asemenea să rezolve tot. Ceea ce trebuie să facem de aceea este să fim cât se poate de pragmatici și de realiști. Aceasta înseamnă fie să respingem tot fie să fim mai gata de compromis și să încercăm să optăm pentru fondul de salvare și alte măsuri pas cu pas pe care le putem uh, prevede. Procesul este lung, dar putem să, ne, să folosim uh, pachetul celor șase măsuri și uh, cele pe care le mai avem pentru a găsi un echilibru între controlul bugetar și obiectivele macroeconomice. Nu trebuie să avem procese separate complet. Vrem ca lucrurile să fie interconectate pentru ca să avem o coerență mai bună. Și dacă nu avem această coerență, nu reușim să uh, rezolvăm acum problemele. Aceste uh, verificări trebuie să aibă loc o dată pe an și să fie, aibă în vedere termen, un termen lung. Trebuie să ne asigurăm însă că nu vom avea o deconectare totală între cele două procese. Există un aspect politic care nu ține neapărat de raportul Gozes. E vorba de cele 0,5% din pactul bugetar care trebuie sau nu să fie folosite, puse în aplicare. Aceasta însă necesită o dezbatere suplimentară. Aceasta însă nu este ideea principală din raportul domnului Gozes. Ceea ce ne propuneți la capitolul 11 mi se pare foarte bun. În final, doamnă președinte, trebuie să avem o abordare structurată față de propunerea Comisiei despre dezechilibrele macroeconomice putem să analizăm uh, foarte îndeaproape această propunere și să oferim câteva concluzii. Să învățăm din uh, lecțiile trecutului și astfel vom putea avea o abordare mai bună. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, că ați respectat timpul, dar termenul pentru depunerea amendamentelor este foarte aproape, este 5 martie la ora 5. Nu pot să acord mai mult uh, timp pentru cu că, deși avem nevoie de traduceri, nu putem să ținem cont de toate amendamentele altfel. Deci eu zic că trebuie să menținem data de 5 martie. Da. Am putea să mutăm pe 7 martie. Nu, nu putem să facem în niciun caz 20 martie. Nu, nu putem accepta așa ceva și după aceea să votăm mai târziu. 5 martie să vedem dacă reușim să ne respectăm calendarul și după aceea vom vedea. Știu că e foarte scurt. E foarte, totul e foarte din scurt în această comisie. Haideți să vedem dacă putem face ceva și dacă nu, va trebui să modificăm data. Dar momentan, haideți, vă rog, să păstrăm data de 5 martie.